<laughs> Allora, buonasera, se prendete posto cominciamo. Da, eh, vă urez bun venit, haideți să începem reuniunea noastră de astăzi. Allora, per quanto riguarda uh, il progetto di... În ce privește proiectul de ordine de zi, acesta a fost transmis prin e-mail profit de ocazie ca să mulțumesc stagiarilor care au lucrat împreună cu secretariatul Cocobu Info și în ce privește voturile prevăzute pentru ziua de mâine din partea Comisiei pentru uh, directorul Olaf ne-a parvenit comunicarea că principalele grupuri politice intenționează să amâne votul pentru ziua de 9 noiembrie anul în curs. Dacă doriți să confirmați această dată, dacă cineva dorește să ia cuvântul aici, domnul Geier sau doamna Grasle, nu. Deci se confirmă data. Este sigur că votul se va amâna pentru ziua de 9 noiembrie. Nu există nicio obiecție. Continuăm cu ordinea de zi. Sigur că vom comunica inclusiv candidaților faptul că votul se amână pe data de 9 noiembrie. ca să evităm orice neînțelegere și așteptare inutilă. Sper că aveți cu toții cartelele electronice de vot, pentru că la punctul 3 de pe ordinea de zi figurează votul cu cartelă electronică și în legătură cu pro- procedura, acordarea unei garanții a Uniunii Europene, băncii europene de investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene. Aici dau cuvântul uh, colegului Deutsch, raportor pentru aviz. Vă rog. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, stimate doamne, stimați domni, doresc înainte de toate să mulțumesc membrilor comisiei, doresc să mulțumesc și deputaților din uh, celelalte comisii ei m-au sprijinit în momentul în care am redactat aceast, acest aviz și mulțumesc și secretariatului comisiei. Nu există niciun fel de problemă care nu este importantă atunci când ajunge pe masa noastră, pentru că pe mas- mesele noastre ajung numai probleme importante. Este important că Parlamentul European tratează acest subiect și că trebuie să conferim băncii europene de, pentru investiții un mandat pentru sprijinirea proiectelor în state terțe. Noul aviz și amendamentele modifică propunerea anterioară. Eu am ținut seama de majoritatea amendamentelor în avizul meu, și i-aș ruga pe colegi să sprijine acele amendamente pe care le sprijin și eu pentru a mă susține în felul acesta și să acordăm un sprijin băncii europene pentru investiții în activitatea sa viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Deutsch. Dacă nimeni nu are nicio observație de făcut, atunci trebuie să trecem imediat la vot și începem cu amendamentul numărul 1 cu cartela electronică, desigur. Uh, votul este deschis. La votazione chiusa. Votul e închis. Provat. Și se adoptă. Si. Un punct de ordine, vă rog. Nu funcționează aparatul, n-am reușit să votez. Poate reușesc să-mi schimb locul. se poate repara sau uh, considerați că am votat pentru, deci un vot pentru în plus. Bine, se adoptă cu unanimitate. Vă rog. Sorry, I, I, actually I don't have... Îmi pare rău, nu am cartela de vot la mine. Am pierdut-o la Strasburg și n-am putut să obțin alta. Da, voi vota prin ridicarea de mână. Allora teniamo presente il voto la un uh, um, emendament... Mulțumim. Acum trecem la amendamentul numărul 2. Votul este deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum trecem la amendamentul 3. Votul este deschis. La votațiune chiusă. Acum am închis votul și se adoptă și acest amendament. Și acum amendamentul 4. Votul este deschis. Votul e închis și se adoptă. Acum amendamentul 5. Votul e deschis. Acum am închis votul și se adoptă. Amendamentul numărul 6. Acum am deschis votul. Acum votul este închis și se uh, respinge. Amendamentul 7 acum. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Acum am amendamentul numărul 8. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Acum amendamentul 9. Votul e deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Și acum uh, votăm uh, rezoluția în ansamblu său, așa cum a fost modificată și uh, votul este deschis. Votul este închis și se adoptă cu 21 de voturi pentru și o abținere. Foarte bine. Și cu asta trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Aici avem uh, consecințele refuzării descărcării de gestiune 2008 a Colegiului European de Poliție și dau cuvântul colegei raportoare, doamna Mathieu, vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ar fi posibil și am avea timpul, aș dori să avem un schimb de opinii cu colegii pe acest subiect, pentru că ați văzut uh, procedura pe care am urmat-o la nivelul Comisiei uh, pentru Bugete probleme cu microfonul. Bon, le, la COBU nous a suivi et a Cobu uh, a urmat uh, poziția noastră în, privința unei părți a bugetului de agenții de poliție. S-a votat în ultima, s-a votat în ultima plenară votul pentru bugete și acum trebuie să vedem ce facem în final. Trebuie să închidem uh, conturile înaintea sfârșitului anului, dar cu ce consecințe vom face acest lucru? Aș dori să avem o discuție împreună cu colegii acestei comisii. Și eu v-aș propune să auzim ce ai de spus uh, directorul Consiliului de Administrație și să-i punem un număr de întrebări, pentru că n-am putut să-l audiem. A venit aici împreună cu direct, noul director al agenției, pe data de 2 iulie, dar nu a dorit să ia cuvântul. În fața noastră ne-a trimis un uh, mail pe care cred că l-ați primit cu toții, cu noile elemente. V-am trimis și noi uh, un e-mail după audierea acestui director. Dar aș dori ca și comisia noastră să poată pune un număr de întrebări. Pentru că oricum a, fost, a făcut obiectul unei anchete OLAF și noi încă nu am primit concluziile acestei anchete, lucru incredibil de dreptul. Cred că după refuzul acordării descărcării ar fi trebuit să dispunem cel puțin de concluziile anchetei. Apoi noi am solicitat un număr de informații acestui Consiliu de Administrație, deci să fie o mai mare transparență asupra membrilor Consiliului, ne-au refuzat Ni s-a spus că nu putem să punem pe internet numele uh, uh, membrilor Consiliului de Administrație. Eu am întrebat care este motivul acestui refuz, pentru că sunt numeroase agenții ale căror membri din Consiliul de Administrație sunt făcute publice. De ce să fie făcută o excepție la această regulă? Și apoi am dorit să știm și ce s-a întâmplat, care au fost lipsurile, uh, defectele de gestiune a fostului director și Consiliul de Administrație. Deci avem un număr de întrebări de pus. Aș dori să avem o discuție cu voi, să vedem ce credeți și dumneavoastră, pentru că nu ne grăbește nimeni, mai avem două luni la dispoziție. Poate în noiembrie, decembrie să putem să vedem dacă putem să propunem închiderea conturilor înainte de sfârșitul anului. Președintele, mulțumesc, a cerut cuvântul domnul Stas. Ja, nee, dat is niet mijn telefoon. Um, ik, ik moet zeggen dat ik... Uh, wat... Dați-mi voie să uh, spun în legătură cu spusele doamnei Mathieu că am eh, colaborat foarte bine în elaborarea acestui raport. Există o serie de întrebări deschise. Le-ați menționat pe toate și v-aș invita să încercăm să ne mai întâlnim odată cu persoanele în cauză pentru a putea să ne lămurim. Dacă toată lumea este de acord. Ähm, Domnule președinte, nu am nimic împotrivă. Trebuie să ne ocupăm în continuare de cazul CEPOL, pentru că în calitate de parlamentar trebuie să pun întrebarea cum gândiți dumneavoastră în legătură cu această chestiune? Pentru că tratatele nu prevăd nimic în ce privește situația în care nu suntem de acord cu descărcarea de gestiune pentru vreo agenție. Sunt probleme încă deschise, practic, din acest punct de vedere, există un vid legislativ, poate Comisia ne va putea sugera răspunsul, dar să nu primim un răspuns uh, tip oracolul din Delphi. Deci, uh, va trebui să vedem și cum preia următorul raportor problema CEPOL. Era domnul Gaier care a intervenit altri inter- Mulțumesc dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. E bine, nu mai doriți nici dumneavoastră, doamna Matia. Bine, și atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul numărul 5. Da, vă rog. Domnul Stas. Vreau să știu totuși ce decidem pentru că raportoarea ne-a rugat să luăm o hotărâre. Să amânăm, deci, foarte bine și să încercăm să ne mai întâlnim cu directorul odată. Președintele, bine, am crezut că ne-am înțeles uh, oricum, era subînțeles. Acum trecem la delegația în Italia. Mâine se pleacă în Italia pentru cea de-a treia vizită, după vizitele foarte importante efectuate în Grecia și Croația. Și cred că ați primit cu toții programul vizitei program care nu este încă definitiv, pentru că nu avem la dispoziție confirmarea prezenței pentru joi 28 octombrie a domnului ministru al economiei a guvernului italian, domnul Tremonti, care ne-a uh, transmis că probabil nu va fi de față și a rezervat dreptul de a indica un supleant. Programul îl aveți la dispoziție, cred, nu știu dacă are cineva vreo observație de făcut, pentru că dacă nu, haideți că trecem direct la următorul punct de pe ordinea de zi și anume audierea candidaților pentru postul de director al Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF. După cum știți, Comisia ne-a trimis o listă. Vă rog, domnul Gaier. Îmi cer scuze, domnule președinte. Poate ați parcurs lucrurile prea repede sau poate eu astăzi uh, le înțeleg mai încet, dar uh, nu există o foarte mare presiune de timp și uh, eu am o îngrijorare. În ce privește echipa de televiziune care urmează să ne însoțească. Și am vrut să primesc o garanție din partea dumneavoastră dacă s-a clarificat în ce anume parte din program echipa ne poate însoți și unde nu. Pentru că era vorba și de anumite întâlniri. Este vorba despre un birou pentru jurnalism de investigații uh, care poate să ia legătura cu fiecare deputat membru al delegației, dar uh, în ce privește discuțiile interne cu partenerii noștri din Italia, poate că nu e cazul să le purtăm în prezența televiziunii. Președintele, da, uh, e așa cum spuneți dumneavoastră, pentru că deja luaserăm o hotărâre data trecută și anume presa nu va participa la reuniune interne ale comisiei. După cum vă veți aminti probabil, am trimis o scrisoare ziariștilor englezi care ne-au solicitat să participe la reuniune, dar nu am avut niciun răspuns din partea dânșilor, dar dacă ar fi de față, uh, dacă ar participa Hmm. presa păi aceasta nu va putea să fie de față în cursul lucrărilor interne instituționale ale comisiei. Dacă vor fi de față, vor putea filma înaintea reuniunii. Asta atât în ce privește audierile, cât și vizitele pe care le vom efectua la Aquila. Deci ă, asta e hotărârea pe care o luat și se confirmă. Vă rog, doamna Gresle. Mulțumesc cred că este important. Trebuie să uh, avem și garanția confidențialității anumitor contacte. Oricum, îmi face plăcere să pot participa în această vizită în Italia și să discut anumite probleme la Ministerul Finanțelor. Aș vrea să mai întreb, pentru că uh, noi am stabilit să existe și o audiere în camera a candidaților pentru OLAF. Acum mi se pare că vom avea de-a face doar cu audieri în public. Oare mă înșel? Îmi amintesc greșit? Mă gândeam că și audierea ar putea să fie în camera, dar presupun că e prea târziu să solicităm acest lucru. Eh, tak, formand. Altså, det er kun en, øh, det er kun en enkelt ting angående... Det... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Un lucru în ce privește materialul pe care l-am primit pentru pregătire. Ei, mare parte din aceste documente sunt în italiană, sunt în limba italiană. Și cu tot respectul pe care l-am pentru Italia și italieni, Mm, nu, uh, nu trebuie automat, dacă suntem uh, europarlamentari, să cunoaștem limba italiană. Deci aș vrea să știu ce se întâmplă cu aceste materiale, domnule președinte. Pentru că dacă se așteaptă de la noi să știm, să fim informați, atunci trebuie să ne putem uh, informa în legătură cu conținutul documentelor. Dacă au caracter general, aceste documente poate nu e așa important, dar aș vrea să știu ce conțin ele. Mulțumesc. Și eu am primit astăzi acest material, deci doar azi, am spus și domnule Castillo, deci nu știu dacă vom avea timpul să-l și traducem. Îmi închipui că nu, din păcate. Deci e, din păcate, răspunderea celor care ne-au invitat și care nu și-au făcut treaba așa cum se cuvine, nu au tradus documentele, deci îmi pare foarte rău. Nu știu ce să mai spun în plus. Dacă altcineva dorește să ia cuvântul în legătură cu vizita în Italia, atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume audierea candidaților pentru postul de director al OLAF. După cum știți cu toții, a fost elaborată o listă cu șase candidați pe care trebuie să-i audiem în după amiaza zilei de astăzi și în cursul dimineții de mâine. Și apoi, după cum am spus mai înainte, uh, votul se amână pentru data de 9 noiembrie. Ceea ce e foarte important atât pentru a garanta eficiența audierilor și condiția de egalitate între toți candidații, e bine ca fiecare din noi să respecte riguros timpul de vorbire prevăzut și alocat. E vorba de 5 minute pentru fiecare candidat pentru a-și prezenta candidatura și după ce au expirat 5 minute uh, nu mai are dreptul de vorbire, apoi se pun întrebări din partea colegilor și se știu deja numele. Avem un minut pentru fiecare întrebare și două minute pentru fiecare răspuns. Vom utiliza metoda așa numită ping-pong. Întrebare-răspuns, întrebare-răspuns. Așadar, avem deja aici primul candidat, e vorba de domnul Herbert Bush, pe care îl salut, se află aici lângă mine, care poate să-și facă imediat prezentarea dar uh, ținând cont de faptul că are la dispoziție 5 minute. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Este un privilegiu pentru mine pentru a mă afla astăzi în acest loc. Poate sunt mai nervos decât cu alte ocazii, dar cu atât mai frumos momentul. De ce candidez? Există o serie de motive. Un motiv trist, directorul general Grüner a plecat dintre noi, din păcate. În al doilea rând, este vorba de o reformă a OLAF. Nu poți să declanșezi un proces de reformă la fiecare două săptămâni. În al treilea rând, am uh, beneficiat de o calificare corespunzătoare, cred, până acum, o serie întreagă de audieri, uh, verificări la nivelul diverselor comisii și cu, tocmai de aceea mă bucur să pot fi astăzi în mijlocul dumneavoastră. După cum știți probabil, am fost la un moment dat raportor în această comisie și în acest parlament când a fost vorba despre uh, lipsuri în activitatea economică și fraudă în, în uh, finanțarea unor bani. Și am desfășurat în calitate de raportor o activitate în care am analizat mecanismele care permit fraudă și am încercat să eh, elaborăm mecanisme de combatere a fraudei. Nu am analizat numai strict problematica OLAF, dar în ce privește OLAF, esențial pentru mine sunt două puncte. Este un domeniu periculos al fraudei în care trebuie să acționezi profilactic uneori sau să o combați, dar trebuie să dispui de resursele necesare pentru a desfășura o asemenea activitate profilactică. Dacă nu este posibil, atunci asta are un efect demotivant pentru toți responsabili în acest domeniu, iar eu îmi propun din acest punct de vedere să nu fac nici un fel de compromisuri. În al doilea rând, importantă este responsabilitatea. Trebuie să-ți asumi o responsabilitate personală. Noi ne amintim de criza din anii 99 și ă, aș spune că ă, mecanismul actual care permite funcționarea OLAF ă, este greoi, pentru că totul se desfășoară ă, prin aprobarea unui Consiliu de Administrație. Ori pentru mine este importantă asumarea propriei răspunderi. Cunoaștem din acest punct de vedere răspunderea juridică, cunoaștem însă și capacitățile care, ă, umane care există la nivelul OLAF și ar trebui ă, ca ă, fiecare să își asume mai multă răspundere. Voi trece acum și la alte limbi. V-am transmis câteva ă, documente cu prioritățile și ideile mele despre OLAF și, așa cum am spus, ă, prioritatea principală pentru noul director este reformarea cadrului juridic pentru OLAF și eu și candidatura mea suntem în sprijinul reformării OLAF. Sunt sigur că asta este uh, Elementul principal trebuie să avem o reformă chiar și una externă, avem un nou tratat care ne pune la dispoziție nenumărate oportunități pe care nu le aveam. Articolul 235 din tratatul de la Lisabona este un articol mult mai bun care îmbunătățește situația pe care o aveam până acum și trebuie să avem o reformă la nivel intern pentru OLAF, să ne concentrăm asupra anchetelor. Cred că avem, este o greșeală să avem doar o treime din uh, puterea de anchetă și scopul meu ar fi ca pentru mandatul de 5 ani să avem cel puțin 50%. Cred că este gestionabil. Și al treilea element este că trebuie să revizuim și să vedem cum se poate coopera între OLAF și uh, procurorul public încă un element care este deja în tratat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare, domnule Băș. Și acum deschidem uh, porțiunea de întrebări și răspunsuri. Doamna la un minut, Mulțumesc și bun venit! Mă bucur că acum uh, vă aflați într-o altă ipostază. Mm, știm uh, că la nivelul OLAF este importantă valorificarea uh, documentelor justificative. În uh, momentul în care am organizat acest concurs, această audiere, ne-am dorit să găsim o persoană cu o îndelungă experiență în domeniul juridic. Este o surpriză plăcută să vă vedem pe dumneavoastră, stimate fost coleg Băș, în această poziție cum um, considerați dumneavoastră că profilul dumneavoastră profesional corespunde cerințelor? Doriți să răspund în limba engleză? Da, cred că depinde de dumneavoastră să clarificați lucrurile cu Comisia, pentru că până la urmă această propunere a fost uh, făcută de Colegiul Comisarilor și cred că până la urmă vorbim aici despre priorități. Depinde de instituții, care fiecare vor avea un cuvânt de spus și punctul meu de vedere pe care l-am prezentat și în cadrul audierilor este că avem o experiență considerabilă în lupta împotriva fraudei, nu doar la nivel politic, și că aș fi probabil un candidat și un partener pentru instituții în reformarea, pentru procesul de reformă. Eu nu pot decât să fiu partener, pentru că reforma trebuie să fie făcută firește de instituții. Dragă Herbert, și eu vreau să spun bun venit în acest cerc. Când e vorba de Olaf, știm cu toții că este vorba despre o instituție cu anumită poziție în împletitura instituțiilor europene și inclusiv în ce privește relațiile față de celelalte instituții, dar și relațiile față de statele membre. Poți să ne prezinți experiența ta la nivel european în ce privește colaborarea cu alte instituții? Kann ich nochmal den Sukus haben? Entschuldigung. Also Domnul Băș cere să se repete întrebarea. Eu aș vrea să știu ce experiență ai în activitatea de colaborare cu alte instituții, pentru că un director general al OLAF trebuie să colaboreze. You know that... Cred că știți că mi-am făcut datoria. N-am spus acest lucru în mod uh, clar, dar uh, după cum știți, există un raport scris chiar de către mine, ca raportor principal, responsabil, și am recreat Olaf atunci prin negocierea aproape zilnică cu celelalte instituții. Deci pot să-mi amintesc chiar că ne-am bucurat de o cooperare foarte bună cu Consiliul la momentul respectiv și până la urmă chiar și cu Comisia, care n-a fost foarte mulțumită la început de crearea OLAF, așa cum vă puteți imagina. Onorevole Costinger. Mulțumesc, doamna Costinger. Bewerbung etwas zu gering în uh, evaluarea dumneavoastră spuneți că doar 35% din activitatea OLAF uh, este dedicată anumitor investigații. Ați dori să ridicați acest procentaj cum doriți să valorificați propriile dumneavoastră cunoștințe în această activitate de investigație, pentru că nu reiese foarte clar din curriculum vitae pe care l-am primit. Eu n-am vrut să am o poziție critică. Pentru că de un an n-am mai lucrat și trebuie să mă bazez pe rapoarte și pe ce găsesc, pe informațiile pe care le găsesc pe internet, dar uh, Trebuie să spun că este interesant că de la extinderea din 2004 am avut uh, mult mai mult personal în cadrul OLAF, dar durata anchetelor nu s-a micșorat. Și nu am avut mai multe cazuri, deci nu am anchetat mai multe cazuri. Cred că în acest caz ceva e în neregulă și trebuie să schimbăm aceste lucruri, nu de azi sau de mâine, dar directorul Olaf, în mod clar, nu va da oamenii afară, dar cred că e posibil să facem niște modificări și trebuie să fie foarte clar aceasta ar, trebuie să fie prima prioritate, să avem mai mulți oameni care să fie dedicați anchetelor, pentru că altfel nu o să ne îndeplinim uh, obiectivele și nu o să facem ceea ce oamenii așteaptă de la noi. domnule Balcitis. Mulțumesc, domnule Balcitis, acum. Ačiū, gerimas pirmininkė, gerimas pretendente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule candidat. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea dumneavoastră în care ați spus foarte clar că pentru a face reforme trebuie să se facă o schimbare și sunt perfect de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește delegarea responsabilităților către diverse agenții. În fiecare stat membru există instituții responsabile care participă la anchetarea cazurilor de fraudă. Spre, spre exemplu, în Lituania avem cinci asemenea agenții. Avem un departament de securitate, o agenție financiară și pentru fraudă, uh, autoritatea vamală și așa mai departe. Dar nu avem niciun principiu de schimb de informații între aceste organizații și cred că anumite sindicate criminale sunt chiar mulțumite de acest lucru. În țara mea, uneori, spre exemplu, se întâmplă ca anchetele să se întindă pe ani întregi și avem uh, probleme cu realizarea unor anchete obiective. Nu credeți că în statele membre ar trebui să stabiliți un sistem de schimb de informații și să acordați un mandat unei singure instituții care să fie răspunzătoare în fața OLAF și care să strângă și informațiile în ceea ce privește cazurile financiare și cazurile de corupție? Mulțumesc. Again, we, here we are in the, I think, in the field of the... În ceea ce privește reformarea OLAF, care va implica mai mult aspectele externe de reformă, cred că noul tratat ne oferă mai multe posibilități, pentru că în trecut, dacă mi-amintesc bine, trebuiau să fie îndeplinite anumite condiții. Dacă această cooperare nu include și dreptul național, ea este imposibil de realizat. Cu acest nou tratat, această parte a tezei a fost eliminată, deci cred că Tocmai asta trebuie să negocieze noul director cu statele membre, pentru că există într-adevăr un mare deficit, aveți perfectă dreptate aici și știți că atunci când vorbim despre fraudă și impozitare și așa mai departe, este un deficit uh, destul de dăunător pentru uh, finanțele publice din Uniunea Europeană. Thank you. Domnul Smith, Mulțumesc, domnule președinte, domnule Băș. Sigur că sunteți familiarizat cu procedurile Parlamentului și ale Comisiei noastre. Întrebarea mea este următoarea. Credeți că există vreun risc sau probleme posibile? Pentru că dumneavoastră ați fost uh, politician uh, atât de multă vreme și acum treceți în tabăra cealaltă, ca să spun așa. Nu s-ar putea evi niște probleme Aici, în relația asta, puteți să uh, promite, puteți să vă angajați că veți fi foarte dur cu toată lumea de la instituțiile Uniunii Europene. Uh, relația noastră anterioară sau experiența noastră anterioară nu va avea nicio influență asupra comportamentului dumneavoastră și asupra deciziilor dumneavoastră dacă deveniți nou director al OLAF. Mulțumesc! Um, thank you, Mr. Schmidt. Mulțumesc, domnule Schmidt răspunsul. Probabil că, iată, sunt uh, ca o carte deschisă, sunt am atitudinea cea mai transparentă. Mă cunoașteți, ceea ce poate fi și un avantaj și un dezavantaj, desigur. Dacă dumneavoastră credeți că eu am fost prea politicos față de alte instituții, nu știu care este părerea acestor instituții, dar până la urmă cele trei instituții principale trebuie să se pună de acord asupra unui nou director general și mai ales pentru comisie și pentru anumiți comisari, persoana mea nu reprezintă un secret. E foarte transparent modul în care mă voi comporta eu și ce atitudine voi avea. Am avut, iată, un an pauză. Nu sunt uh, un politician activ, nu mai am nicio activitate politică. Dacă ar putea apărea astfel de interferențe, e bine, eu cred că nu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Stas, acum. Domnule Bush, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule Bush, în prezentarea dumneavoastră ați spus că exista un dezechilibru în cadrul OLAF. A spus că era vorba de 30% de, la sută de cazuri, dar trebuie să ajungeți la 60%. Deci care sunt activitățile OLAF pe care le veți opri sau pe care le veți eficientiza pentru a ajunge la acest procentaj? Ce măsuri concrete veți lua pentru a trece la uh, 30% la 50% din cazuri, din cazurile care vor fi anchetate. Deci ceva măsuri concrete aș dori să aud. Mulțumesc. Răspunsul. A, domnul Stas, voi vorbi engleză. Deci a spus în prezentarea dumneavoastră că un, o treime din anchete Că doar o treime din anchete se referă la personal și dumneavoastră veți să ajungeți la 50%. Deci ce activități veți uh, încetini sau ce, pe care, ce activități veți modifica pentru a atinge această cifră? Atinge un echilibru de 50-50% în anchete interne, anchete cu personalul. Răspuns. E dificil de răspuns astăzi, așa concret, dar ideea este că avem, întâmpinăm prea multă rezist, rezistență în serviciile uh, uh, interne, serviciile de asistență, dar motivul de a exista a OLAF este de a face anchete, este un uh, organism de anchetă, nu poți doar să organizezi seminarii referitoare la uh, activitatea de prevenire a fraudei nu știu dacă vom uh, <laughs> satisface sau nu actorii implicați. Eu cred că nu. Nu știu ce acceptări are propriul personal. E sigur că e important să ai un scop foarte bine definit și apoi să încerci să-l realizezi. Sigur, cu resursele pe care fiecare le are la dispoziție președintele. Mulțumesc. Acum domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte scurtă adresată domnului Băș. Nu am niciun fel de rezerve legate de fosta sa activitate de politician dacă ar prelua această funcție. Cred că este o chestiune care ține de onestitatea persoanei și de atitudinea fiecărui om. Nu cred că domnia sa ar avea vreo dificultate să se distanțeze de trecutul de om uh, politic în această funcție. Întrebarea mea. Uh, doriți să uh, consolidați partea investigativă a OLAF, dar eu cred că Activitatea de combatere a fraudei este foarte importantă și foarte dificilă. În Uniunea Europeană ă, trebuie să avem instituții care să fie astfel organizate, să, să funcționeze astfel încât să nu existe practic corupție, să nu existe conflicte de interese. Din păcate, mai întâlnim conflictul de interese în diversele instituții. Există induce asemenea fenomene, dar există și fenomenul de lobbying în diverse sectoare care este foarte puternic. Deci și uh, noi cred că trebuie să fim mai transparenți, mai eficienți în uh, clădirea acestor instituții. Olaf trebuie să dea un semnal și uh, să indice foarte clar direcția în care Olaf trebuie să evolueze Trebuie să existe mecanisme eh, care să combată corupția. Din acest punct de vedere, instituțiile care au avut probleme trebuie să fie asanate. și spun să se întrerupă mecanismele care au permis eh, corupția. Ce gândiți dumneavoastră despre asta? Well, uh, you and... Dumneavoastră și Consiliul și Comisia sunteți cei care stabilesc regulile. Olaf nu poate decât să lucreze în baza acestor reguli. Dar, evident, activitatea se poate îmbunătăți. Trebuie să tindem spre mai multă transparență printr-o mai bună politică de informare nu vreau să vorbesc despre trecut, dar încă avem o marjă de manevră pentru a ne îmbunătăți activitatea și dumneavoastră puteți să vă gândiți cât de oft, cât de frecvent ați fost informați în legătură cu activitatea OLAF în această comisie. Aici cred că lucrurile se pot îmbunătăți. și uh, am văzut și în legătură cu Eurostat că există probleme atunci când cineva nu este informat de către Olaf. A fost uh, un caz de care poate vă amintiți în legătură cu secretarul uh, general. Deci, eu nu pot decât să mă oblig să am o mai bună politică de informare. Mulțumesc. Domnul? Helen Hauser. Mulțumesc! Aș dori să, mă, să revin la experiența dumneavoastră profesională. Ați studiat sociologie, după aceea ați uh, avut diverse funcții politice și acum, uh, timp de un an, ați lucrat din nou la nivel comunal. În profilul dumneavoastră profesional se spune, cum a spus și doamna Gresle, că trebuie să aveți o activitate de succes și într-o funcție de conducere în justiție. Aș vrea să Vă întreb, în ce domeniu ați avut dumneavoastră un succes deosebit? Mulțumesc, am încercat să vă explic că eu am fost raportor și m-am implicat în crearea instituției despre care vorbim astăzi, OLAF, Acum dumneavoastră trebuie să spuneți dacă a fost un succes sau nu, nu pot să vă spun eu acest lucru. Și dumneavoastră aveți uh, latitudinea să votați în favoarea mea sau împotriva mea. Pe de altă parte, aș uh, fi foarte bucuros dacă nu v-ați mai gândit la mine ca la un politician, pentru că nu mai sunt uh, un politician. Trebuie să spun ce atribute și sarcini am avut eu până acum au, s-au bazat pe calificările mele. N-am fost doar angajat în orașul meu uh, natal uh, pe ochi frumoși, ci pentru că am avut calificările necesare eu nu cred că dumneavoastră zugrăveți și spun asta ca ex-politician, că nu cred că dumneavoastră înfățișați aici uh, politicienii în lumina care cred eu că este cea corectă. Mulțumesc, doamna Almaier. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Băș, aș dori să vă pun o întrebare care nu are legătură neapărat cu calitatea de politician pentru că a fi politician nu trebuie să fie neapărat un defect. Mă interesează mai mult calificările profesionale. Au existat multe cazuri de corupție. Cum credeți dumneavoastră concret să acționați pentru ca toate cazurile de corupție să ajungă în fața judecătorului? cum doriți să stabiliți prioritățile pentru ca activitatea OLAF să progreseze. Și cum vedeți dumneavoastră problemele legate de independență a OLAF. Până acum, Comisia uh, avea o putere de control. Cum puteți rezolva problema independenței OLAF să rămână pe poziția pe care o are acum Olaf sau să existe o desprindere totală față de comisie? Uh, mm, cum spuneam, am avut această mică prezentare și de la bun început am spus că aș dori să cresc numărul de angajați implicați în anchete de la o treime la 50%. Deci asta este un obiectiv pentru mine și asta ar putea fi o măsură de a avea, pentru a avea niște anchete mai scurte și mai exacte și mai satisfăcătoare până la urmă. În al doilea rând, această comisie știe foarte bine că și în special uh, raportorul că de câțiva ani buni ne preocupă reformarea OLAF, asta este datoria instituțiilor, dar aș spune că directorul OLAF poate să joace un rol extrem de important și poate să dea o mână de ajutor. Domnul președinte Barroso și-a prezentat deja ideea că ar trebui ca acest lucru să fie o prioritate pentru următorii ani și în lumina noului tratat, articolul 325 din uh, tratatul de la Lisabona, îmi pot imagina că uh, am putea avea un OLAF interinstituțional, pentru că acum toate instituțiile sunt vizate direct de tratat și sunt cu toatele răspunzătoare pentru lupta împotriva fraudei, ceea ce nu se întâmpla în trecut. Deci asta ar fi o metodă de a consolida independența OLAF dar, din câte știu, independența nu era amenințată, pentru că, din câte mă amintesc, Parlamentul, la un moment dat, a avut o audiere de o zi întreagă cu diverse instituții și s-a descoperit că independența era funcțională și în cadrul regulilor uh, actuale. Dar acum putem vorbi și despre un OLAF interinstituțional care este în acest moment posibil datorită noului tratat de la Lisabona. Mulțumesc, domnul Von. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Beș, în uh, declarația dumneavoastră a spus accentul pe necesitatea de a reforma OLAF. Și dacă Olaf trebuie într-adevăr să fie reformat, cred că va avea nevoie de o conducere puternică care să modifice modul în care uh, organizația este gestionată, să schimbe prioritățile organizației și practicile de lucru. Și mă întrebam cum veți realiza acest lucru. Poate ne-ați putea descrie care este stilul dumneavoastră de management, dacă se poate. nu se poate face acest lucru într-o singură zi. Avem o structură, avem niște oameni care acționează chiar și la nivel mai înalt și trebuie să lucrezi pentru moment cu oamenii pe care îi ai, cu angajații pe care îi ai. Pe de altă parte, întotdeauna apare un fel de schimbare naturală. Oameni care candidează pentru alte posturi sau se întorc acasă în țările de origine și Aici aș dori să înlocuiesc în măsura posibilului uh, oameni din diverse servicii ale OLAF cu oameni care se ocupă despre, de anchete. Nu vorbeam despre 70-80%, vorbeam despre 50% dintre oameni care ar trebui să fie anchetatori. În al doilea rând, o idee care este extrem de clară pentru mine este că în cal- mie mi-ar plăcea ca directorul general să aibă magistrați naționali care să fie implicați în OLAF și care să fie de partea mea, de partea directorului. Pentru că trebuie să fie consilier direct pentru directorul general, astfel încât să fie foarte clar că orice caz care ajunge în instanță, în oricare dintre statele membre, este verificat de către experți. Deci astea sunt doar două idei ca răspuns la întrebarea dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Domnul Van Auser. Domnule Beș, dați-mi voie să vă adresez următoarea întrebare. În documentele dumneavoastră de prezentare ați spus că investigațiile uh, OLAF sunt uh, domeniul cel mai important al activității acestui institut. E bine, uh, eu știu că această instituție, când există um, o acuză uh, vis-a-vis -vis de un uh, contracandidat al dumneavoastră poate fi instrumentalizată. Cum puteți crea garanții ca Olaf să acționeze absolut independent? o să vă rog să mă considerați candidat la acest post, pentru că în continuare vă referiți la uh, aspectele politice. Și trebuie să vă spun foarte sincer, nu știu dacă vreodată ați candidat uh, sau ați uh, trimis o plângere către Olaf. Cred că Olaf a fost înființat pentru a fi instituția principală la care te adresezi dacă ai niște suspiciuni și atunci domnul director general, nu domnul Băș neapărat, trebuie să hotărască dacă ancheta se va derula sau nu. În acest caz, directorul general face anchete. Tocmai asta e ideea. Facciamo qualche altro giro di domande. Cum mai avem uh, la dispoziție câteva minute, doamna Gresle poate să adreseze o nouă întrebare. Deci să o luăm de la început. Aș vrea să mă refer la numărul angajaților în domeniul uh, investigațiilor. Doriți să le măriți numărul de la 35 uh, la 50. Dar uh, în clipa de față există încă foarte multe sarcini profesionale cu o tentă mai degrabă administrativă la nivelul acestor angajați. Deci creșterea activități investigative de la 35% la 50% înseamnă o deplasare de sarcini. Ce anume activități nu ar mai trebui să se desfășoare pentru a crește activitatea investigativă? Este foarte dificil de a răspunde la această întrebare în doar câteva propoziții, dar uh, eu cred că acesta este un angajament clar din partea mea, este un obiectiv, un cel. Trebuie să repet, oamenii trebuie să fie înlocuiți, deci angajații trebuie să fie înlocuiți, posturile trebuie să fie completate și ăsta este angajamentul din partea mea. Dacă, deci tocmai asta era prezentarea mea și a ideilor mele. Dacă credeți că în momentul de față OLAF funcționează în, cea, în cel mai bun mod posibil, atunci puteți găsi candidați mult mai buni decât mine, asta e foarte clar. Și eu o să vă spun că o să încerc pentru că, din punctul meu de vedere, putem îmbunătăți și pasiunea cu care lucrăm și disponibilitatea oamenilor de a munci mai mult pentru, acest, uh, pentru această instituție importantă, dacă le pui la dispoziție un obiectiv clar, un cel, și celul meu este ancheta în primul rând și apoi tot restul. Deci, asta este, din punctul meu de vedere, prioritatea. Mai există și alte lucruri care trebuie să, să fie făcute, dar, așa cum am spus în uh, declarația mea introductivă, nu aș vrea să creez așteptări acolo unde nu avem resursele necesare pentru a le îndeplini și cred că nu este acceptabil. Înțeleg că există părți implicate, există și comisia care ne spune că, uh, există, că nu este posibil să ai anchete deschise timp de ani întregi. Pentru că oamenii se satură la un moment dat. Cineva trebuie să își asume răspunderea dacă nu avem suficiente probe, atunci închidem ancheta și cred că tocmai uh, acolo este loc de îmbunătățiri. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Gaio. Mă interesează în mod deosebit motivarea personală. Am vorbit despre aspectele legate de calificare știu și din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Băș că situația este clară, dar uh, aș fi recunoscător dacă explica mai amănunțit membrilor comisiei de ce anume te-ai simțit atras de această funcție, de ce candidezi? La început Cred că mm, am avut un motiv tragic pentru că domnul Bruno a murit. Pentru că tocmai așa am ajuns uh, eu în uh, locul său. Ceea ce am încercat să spun uh, clar de la început este că avem priorități clare pentru că ne găsim într-un punct clar al dezvoltării luptei împotriva fraudei în Uniunea Europeană și toată lumea spune că avem nevoie de o reformă în cadrul OLAF. Nu doar domnul Barroso, ci și Parlamentul și toate celelalte instituții și cred că aici aș putea avea o contribuție interesantă. Am o experiență bogată, depinde de dumneavoastră dacă o să o numiți succes sau nu, dar sunt convins că pot să contribui la reformarea OLAF. Depinde de dumneavoastră ca organism uh, politic și uh, ales să decideți, dar eu cred că aș putea să vă dau o mână de ajutor pentru următorii 5 ani. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, Ultima întrebare, doamna Căstin. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Doamna Căstingă, Mulțumesc, domnule președinte. Din aprecierea dumneavoastră reiese că doriți ca OLAF să devină o entitate interinstituțională. În felul acesta s-ar uh, strânge legăturile inclusiv cu uh, biroul care ar fi uh, dezavantajele că Olaf acum este practic în subordinea Comisiei Europene. Încă înainte de izbucnirea crizei, Parlamentul uh, a avut o propunere de reformare a Olaf în forma inițială. Și ideea era inițial să existe un OLAF interinstituțional. Și eu cred că ar fi fost uh, o construcție interesantă. Realitatea a fost însă că uh, la un moment dat când uh, comisia și-a încetat activitatea, a existat o fereastră de câteva săptămâni și noi a trebuit să Uh, dispunem deja de o instituție OLAF care trebuia să declanșeze o activitate investigativă și uh, întrebarea era uh, care să fie responsabilitatea și trebuie să fie construcția. Am imaginat o construcție mai degrabă hibridă atunci, dar există voința politică să schimbăm uh, această formulă de funcționare și uh, eu aș fi favorabil unei asemenea idei care nu este foarte nouă. Herbert Bosch. Mulțumim, domnule Herbert Bosch, și uh, la revedere! no está, no sono contento. Allora, diamo... Președintele. Dăm acum cuvântul celui de-al doilea candidat. E vorba de domnul Thierry Cretin. Are și domnia sa 5 minute la dispoziție pentru a-și prezenta candidatura. Vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor eh, parlamentari europeni, aș dori în primul rând să vă spun că sunt onorat să mă aflu astăzi aici în fața reprezentanților cetățenilor europeni. Am fost mai întâi eh, practician și cercetător. Viața mea profesională la nivel național timp de 18 ani a fost cea unui procuror șef și procuror mai ales care se ocupă de domeniul financiar. De 13 ani încoace a devenit o viață europeană în combaterea crimei organizate, uh, spălării de bani, corupție și fraude internaționale. Mă prezint astăzi în fața dumneavoastră cu succesele mele în procese financiare foarte mediatizate de care m-am ocupat în Franța. Mă prezint astăzi aici și cu diversele funcții pe care le-am avut în cadrul OLAF din 2001. Anchete vamale, cheltuieli directe, interne, și așa mai departe, director A, sectoare în care am avut reușite și responsabilități de gestionare. Apoi am lucrări academice asupra crimei organizate și justiție penale internaționale. Intenția mea este să fac din OLAF un centru al excelenței. Și iată propunerile mele în acest sens. În primul rând, sunt convins că trebuie repoziționată Olaful în ce privește activitatea sa centrală, ancheta și activitățile operaționale, eventual uh, printr-o reorganizare dacă e nevoie. În al doilea rând, Olaf trebuie să se concentreze pe cazurile cele mai grave și cele mai complexe, acolo unde poate aduce uh, plus valoare și un sens. În al treilea rând, Olaf are și un rol cheie de jucat în elaborarea unor politici uh, de prevenire a, ale comisiei plecând de la rezultatele anchetelor. În al patrulea rând, sunt hotărât să modific durata anchetelor din trei uh, puncte de vedere. O reconcentrare asupra activității operaționale, am spus deja acest lucru, apoi o îmbunătățire a metodelor de lucru și o mai bună selectare a cazurilor. În al cincilea rând, voi dezvolta cooperarea cu instituțiile, cu statele membre și cu organizațiile internaționale în al șaselea rând, și este un element important, Olaf trebuie să fie uh, biroul legalității și a respectării drepturilor fundamentale. Și voi rezuma asta într-o formulă uh, uh, succintă, rezultate și un proces just. În al șaptelea rând, independența. Pentru un serviciu de anchete e uh, cel mai rău caz ca activitățile sale să fie manipulate pentru a afecta o persoană sau o instituție. Independența este garanția neutralității ci a obiectivității concluziilor unei anchete. Datorită experienței mele de 30 de ani, cu o viață profesională diversă, am, mi-am format o imagine clară a independenței bazată pe capacitatea de a percepe mizele unei situații date. Și vă spun că pentru mine independența nu poate fi nu poate să însemne izolare, pentru că o persoană izolată nu poate produce nimic util. Dar vă spun de asemenea că nu sunt doar practician, sunt de asemenea un organizator am simțul inovației și mi se recunosc calitățile de lider. Sunt, am un caracter deschis, diplomatic, stabilesc raporturi de, rapoarte de înțelegere cu partenerii mei, cunosc uh, meseria luptei antifraudă și mediul instituțional în care evoluează OLAF. Cred că sunt în măsura să asigur atât continuitatea biroului, cât și să-i aduc modificările de care are nevoie pentru a pregăti viitorul. Rezumând, vă spun că nu revendic doar o simplă expertiză profesională, ci pretind că pot să asum responsabilitatea directorului, de director al OLAF, mai ales prin capacitatea mea de a lua decizii în situații complexe și nesigure. Și în concluzie, în concluzia prezentării mele uh, succinte, vă voi vorbi despre viitor. Trebuie să aducem soluții la problemele imediate ale OLAF pentru a-l pregăti uh, schimbărilor mm, viitoare în spațiul libertății, justiției și securității, de a-l pune în, în condiții de funcționare pentru a-și aduce contribuția la inevitabilele modificări prin care va trece acest domeniu cu Eurojust, cu Europol, ci cu procesul parchetului european în perspectivă. Uh, Olaf acumulează experiențe concrete de cooperare internaționale de ani și ani de zile și e în măsură să propune, să propună, să-și propună cunoștințele operaționale unice pe baza cărora vor putea fi luate orientări fundamentale. Proiectul meu pe termen scurt pentru Olaf e o pregătire pentru această viziune pe termen mediu și lung uh, cu marile schimbări viitoare și uh, pentru repoziționarea Olaf ca un partener cheie pentru marile servicii de anchetă internațională. Și vreau să vă spun acest lucru doar ca uh, preliminarii. În final, voi preciza că voi da instituțiilor mele, uh, instituțiilor europene, contribuția mea cea mai uh, deschisă posibil. Uh, comisia noastră și Parlamentul, în afară de respectul meu, vor putea conta și pe cea mai uh, largă colaborare a mea în ce privește ideile și punerea în comun a experiențelor și am experiența pentru a face acest lucru. Mulțumesc și acum doamna Gresle. Mulțumesc pentru această prezentare impresionantă. Sunteți acel candidat care are o experiență concretă în relația cu Uniunea Europeană, în relația cu Comisia. După zece luni în care uh, nu a existat un director uh, general, cu siguranță sunteți cel care ar uh, putea să ducă mai departe uh, activitatea de conducere, pentru că dumneavoastră cunoașteți foarte bine punctele forte și punctele slabe ale acestei instituții. Acum uh, vă întreb dumneavoastră, cunoscând atât de bine instituția, sunteți parte a problemei sau parte a soluției? Și ce propuneri aveți pentru activitatea viitoare? Mulțumesc primele măsuri pe care uh, le voi lua pe termen scurt la Olaf sunt legate de durata anchetelor, asta însemnând că probabil va exista și o reorganizare, deoarece avem nevoie să alocăm resursele acolo unde este nevoie de ele. Probabil că există un număr de suprapunere în activitatea OLAF, uh, deci trebuie realocate măsurile pe care le avem la dispoziție. Asta în primul rând. În al doilea rând, voi fi foarte atent a, pe viitor ca și acum la uh, cât de eficiente sunt anchetele noastre. Și în uh, cuvântarea mea am menționat deja că doresc să mă concentrez pe adevăratele fraude, cele mai grave. Deci o mai bună selectare a, uh, a, a anchetelor. Și vreau să vă spun de asemenea că în legătură cu realismul nostru trebuie să uh, mai lucrăm asupra metodologiei, trebuie să avem uh, aici îmbunătățiri, pentru că mai sunt multe de făcut în acest domeniu și eu doresc ca foarte rapid să creez un grup în, uh, pentru a lucra în această direcție. Mulțumesc, domnul Gaier. Äh, Mulțumesc. La Olaf nu avem doar problema că investigațiile um, sunt de lungă durată și că poate cazurile sunt anchetate nu tocmai în amănunt, dar există și problema acelui follow-up național. Întrebarea mea este legată de modul în care încercați dumneavoastră să îmbunătățiți urmărirea penală necesară la nivelul statelor naționale în cazurile pe care le-ați analizat. Dacă îmi dați voie să mă refer la tratate, este clar că trebuie să împărțim responsabilitatea cu statele membre într-o deplină cooperare, pentru că un rol crucial al OLAF este să creeze o atmosferă de mai bună înțelegere și încredere între state. În interiorul OLAF trebuie să îmbunătățim în mod clar modul în care transferăm informația um, instanțelor pentru că dacă nu facem asta, dacă este doar un semiproduct, atunci um, instanțele nu vor dispune de uh, o bază de uh, care să le permită o bună activitate. Trebuie să fie o bună pregătire. De pildă, vreau să creez un grup de unități în OLAF pentru consultanță judiciară și eventual și în legătură cu plângerile care sunt uh, avansate, să creăm un pilon de expertiză legală pentru că uh, va trebui să mizăm un produs bine pregătit autorităților judiciare din statele membre. Aș dori să mai menționez un lucru. Uneori ne confruntăm cu probleme legate de modul în care se înțelege pe plan național rolul parchetului. Noi trebuie să creăm condiții perfecte pentru ca toate cazurile anchetate de noi să fie preluate și continuate de către colegii din statele membre. Doamna Gresle din nou. Mulțumesc reformarea OLAF uh, este necesară și ne interesează independența directorului general. Pentru noi este foarte important. În ultimii zece ani nu a existat nici un caz în care organismul de supraveghere să fi trebuit să intervină. Uh, cum vedeți dumneavoastră aspectele legate de independența OLAF și când credeți că ar fi necesar să vă adresați Consiliului de Supraveghere dacă ar fi în vreun fel periclitată independența OLAF pentru că uh, directorul general al OLAF poate ar avea dificultăți să acționeze la un moment dat împotriva propriei sale instituții. We are touching here um, a crucial point. Ne găsim acum la un punct esențial și foarte sensibil, dar o să încep cu un lucru pe care vreau să-l uh, spun la începutul explicației mele legate de independență. Să fii independent înseamnă să fii capabil să fii neutru și obiectiv în uh, concluziile unei anchete. Înseamnă, de asemenea, să mergi până la capăt, până unde îți permit dovezile să mergi. Deci vorbesc exclusiv despre fapte aici. Dar cred că independența înseamnă și ceva mai mult. Cred că este bazată, de asemenea, este fundamentată și pe experiență. În discursul meu introductiv am spus că experiența este esențială, pentru că trebuie să-ți dai seama care este momentul în care uh, propria ți independență este în joc. Și atunci poți să judeci din experiență și poți să fii și vigilent tot din, prin prisma experienței. Uh, deci nu depinde exclusiv de individ, depinde și de uh, mediul juridic și este un element esențial care trebuie menționat aici. Independența nu este un privilegiu. Pentru mine, independența este o mare datorie, o mare povară care este pe umerii directorului OLAF. Pentru că nu înseamnă că ești liber să faci orice vrei să faci, ci ești răspunzător în fața dumneavoastră, în fața comisiei, uh, și ca să ajung la punctul pe care l-ați uh, menționat, care se referă la problema legată de eventualele discuții și uh, probleme cu uh, ierarhia, revin. Pentru mine e important să, să-ți găsești propriul loc. Pentru că de îndată ce ai o misiune, trebuie să ți-o îndeplinești așa cum trebuie și asta este ideea mea. dacă trebuie să discut cu comitetul de supraveghere și așa mai departe, pot să vă spun că nu am niciun fel de problemă în acest sens. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule candidat. Suntem de acord că aveți o experiență deosebită în ceea ce privește anchetele deci ceea ce este extrem de necesar pentru instituții. Ați uh, menționat de asemenea și dorințele dumneavoastră. Totuși, nu cred că va fi întotdeauna posibil să vă puneți în aplicare aceste dorințe, pentru că veți avea resurse umane limitate și s-ar putea să vă confruntați chiar și cu obstacole financiare. Totuși, salutăm dorința dumneavoastră de a reforma OLAF. Ați uh, spus de asemenea că o să vă concentrați asupra unei mai bune selecții a anchetelor, dar asta mi se pare o dorință subiectivă. Și uh, ați mai vorbit de asemenea despre fondurile structurale. Noi avem foarte multe probleme cu fondurile structurale, mai bine de 50% din uh, anchetatori spun că există probleme importante cu fondurile structurale din cauza uh, procedurii foarte complicate de selectare a proiectelor și de acordare a banilor. Noi, comisia noastră ar fi, este disponibilă să vă ajute în acest sens, dar vreau să știu dacă aveți vreo viziune, ce veți face în continuare cu fondurile structurale. Mulțumesc! În ceea ce privește selectarea cazurilor, pentru că din întrebarea dumneavoastră am înțeles că ăsta este primul aspect, cred că aceasta este o răspundere a OLAF, pentru că OLAF ar trebui să fie un uh, organism de anchetă și care să selecteze cazurile în care există o valoare adăugată și în care chiar are rost să uh, anchetăm. Uh, în ceea ce privește fondurile structurale, există o răspundere dublă din partea OLAF și din partea statelor membre. Și noi trebuie să ne implicăm eforturile acolo unde este absolut necesar să facem treaba respectivă. Atunci când avem uh, Uh, crimă organizată sau avem niște metode foarte sofisticate, pentru că uneori vorbim despre nereguli și nu despre fraudă sau corupție, care sunt uh, intenționate și bine pregătite în, în, uh, în avans. Deci tocmai de asta spunem că aș dori o mai bună selecție a cazurilor. Pe baza rezultatelor cazurilor selectate, putem avea un efect de descurajare în ceea ce privește lupta împotriva fraudei. Uh, Celălalt aspect se referă la modul în care putem să îmbunătățim situația. Eu cred cu tărie că din anchetele noastre putem să tragem o mulțime de lecții și de concluzii și aceste lecții, dacă sunt respectate, pot ajuta la îmbunătățirea sistemului. Comisia este pe punctul de a lansa o nouă strategie antifraudă cu care sunt perfect de acord pentru că face parte din propria mea structură de gândire. Că Recent am avut la Olaf un caz în care am putut să avem o analiză foarte extinsă asupra cazurilor și în urma acestor, uh, aceste analize, Comisia și chiar statele membre pot să învețe foarte multe în ceea ce privește gestionarea fondurilor. Pentru că noi vă putem uh, pune la dispoziție nenumărate informații care să ajute la îmbunătățirea sistemului. Mulțumesc! Doamna Alfano. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Creta, aș dori să îmi confirmați că aveți experiența cerută de cel puțin 5 ani în funcții de uh, management de înalt nivel și mai ales unde exact și ce rol ați jucat. Și vreau să știu dacă ați făcut parte vreodată dintr-o asociație de categoria respectivă și ce asociație, ce rol ați jucat și uh, cu ce durată. Ultima, ultimul lucru, dacă puteți uh, confirma că ați fost Uh, implicat într-un denunț pentru mobbing uh, față de un alt, un alt uh, oficial al gărzii, de, gărzii financiare și dacă îmi puteți explica circunstanțele acestei acuzații care vi s-a adus. Je n'ai pas été... Nu... Da, voi vorbi în engleză, spune domnul Cretan. Nu știu, știu exact la ce vă referiți, dar în ce privește faptul că eu am făcut parte din vreun sindicat atunci când am fost procuror în Franța și judecător de anchetă. Ei bine, am avut contacte cu sindicatul magistraturii, magistraților din Franța, dar în afară de acest lucru, până acum, mă spune că nimic altceva. Pentru restul nu știu exact, n-am înțeles exact la ce vă referiți. Poate ați putea să fiți mai precisă. Mulțumesc. Parlerò anche più lentamente così da... Eh, doamna Alfano, bine, mai lent acum. Da, eu doream să știu dacă dumneavoastră aveți experiența necesară, deci de cel puțin 5 ani într-o funcție de management de nivel înalt. Uh, și dacă da, atunci unde și ce rol ați jucat? Apoi dacă ați făcut parte dintr-un, dintr-o asociație a magistraților, eventual pentru cât timp și în ce rol? Nu ați vorbit de un sindicat, dar eu vreau să știu dacă e vorba de un sindicat sau de o asociație. Și în ultimul rând vreau să știu dacă dumneavoastră ați fost implicat dacă vi s-au adus acuzații pentru mobbing din partea unui înalt oficial al uh, gărzii financiare. Și dacă dumneavoastră îmi confirmați că așa au stat lucrurile. Vreau să știu detalii despre această acuzație care vi s-a adus. Da. Alo. Yes, I have been member. Răspuns, da, am fost membru. Dacă vă referiți la o asociație, dar în Franța e același lucru, sindicatul reprezintă întotdeauna, în termen juridic, o asociație, deci pentru un număr de ani, nu mi-aduc aminte exact câți, am fost membru a unei asociații profesionale a magistraților în Franța și vă pot spune că dispun de experiența necesară. Am avut, uh, am ocupat o funcție de manager pentru mai mult de 5 ani de zile. De exemplu, am fost uh, uh, șef procuror la o, un, o instanță din Franța, pe lângă o instanță în Franța, pentru șase ani și jumătate. M-am ocupat de bugetul acestei instanțe, de parchetului respectiv, de munca nu doar de zi cu zi a unui procuror și tot ce ține de administrarea unei instanțe. Uh, și când am, uh, mi-am ocupat funcția, instanța părea ca un tribunal de secol XIX. Când am plecat de acolo în 1993, era o instanță de secolul 21 Uh, foarte, mă rog, ultramodern, aș putea spune, și am făcut multe investiții pentru a crea condiții mai bune de muncă pentru toată lumea. Ultimul lucru, ați menționat o plângere împotriva mea. Da, recent s-a formulat o plângere împotriva mea din partea gărzii, Guardia de Finanța din Italia, e adevărat, și am cerut protecția articolului 24 și după cât știu eu, Eh, lucrurile sunt încă în curte de desfășurare și aștept încă eh, rezultatul serviciului de mediere al comisiei care se ocupă de acest lucru, după ce directorul general eh, Olaf, din păcate, a decedat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Stas, acum. U Mulțumesc, domnule președinte. Știți cu siguranță că noi, în calitate de membri activi ai Comisiei de Control Bugetar și în calitate de raportori, avem uh, și uh, discuții cu personalul OLAF și în ultimii 10 ani am dobândit impresia și am primit și semnale că există foarte multe probleme interne în activitatea OLAF. Câteodată se spune că uh, s-au format diverse grupulețe, diverse clanuri în cadrul OLAF, care se războiesc între ele, deci uh, a intrat puțin nisip în rulmenți și lucrurile nu mai funcționează cum trebuie. De aceea uh, îi întreb pe cei care sunt candidați pentru poziția de director general, puteți confirma că există asemenea grupulețe și dacă da, cum intenționați să acționați pentru ca aceste conflicte interne din uh, instituția OLAF să dispară? It's true that, you know... E foarte adevărat că există probleme în cadrul OLAF. Ați menționat clanuri. Eu n-aș spune chiar așa. Există grupuri de oameni care au diverse abordări sau abordări diferite pe un număr de subiecte. Asta e foarte clar. Ați vorbit de conflicte. Uneori situația se poate transforma într-un conflict și văd că în fiecare zi ne confruntăm cu anumite opoziții, dar până la urmă nu e chiar un conflict, ci este o abordare diferită. Ceea ce este cel mai important din punctul meu de vedere este ca oamenii să știe clar care le este misiunea și uneori există probleme în acest sens. Pentru că dacă știi clar care ți-e misiunea, care sunt metodele de anchetă și, așa cum am spus în discursul uh, introductiv să nu folosești, uh, să nu te folosești de o anchetă pentru a viza o anumită instituție, să te asiguri că suntem complet independenți în activitatea noastră, cum uh, pot să rezolvi toate aceste probleme ca director general? Răspunsul este destul de simplu din punctul meu de vedere. În primul rând trebuie să ascult care este cel mai clar punct de plecare pentru uh, aceste așa zise conflicte este că nu există suficientă comunicare între angajați. Deci, în primul rând, trebuie să clarifici problema. Trebuie să vorbești cu oamenii și apoi să afli care este problema și să încerci să găsești o soluție comună. Deci, exact așa vreau să procedez. Și poate ar trebui să spun un lucru foarte clar în acest uh, moment. Dacă există o opoziție clară între anumite persoane și anumite probleme, uh, acest lucru poate fi legat și de faptul că vor apărea schimbări în OLAF. Deci uh, pot să vă spun că pot să încep să facă aceste modificări, ceea ce ar duce la reticențe care ar putea fi interpretate de drept conflict, dar nu sunt, pentru că noi încercăm să aducem niște îmbunătățiri și din cauza acestor îmbunătățiri oamenii se simt nesiguri. Și aici este sarcina uh, managerului ca toată lumea să înțeleagă ce se întâmplă și să știe că se merge în direcția cea bună. Cred că putem face foarte multe în această direcție și uh, putem să nu creăm uh, această confuzie între uh, conflicte și abordările diferite care sunt normale într-un asemenea organism. Mulțumesc. Dacă e cineva din partea grupului uh, conservatorilor și reformatorilor, pentru că dacă nu, cred că nu e cazul, doamna Andreasen are cuvântul. Thank you, Chairman. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Cretan, aș dori să-mi spuneți dacă dumneavoastră considerați că angajații care atrag atenția uh, asupra unor cazuri de fraudă trebuie să fie luați în considerare și incluși în anchete sau mai apoi uh, investigați și plângerile cu caracter anonim sau nu. Sau dacă doriți să faceți asta pe viitor sau intenționați. Whistleblowers are a tool da, ă, plângerile acestea sunt o, un instrument pe care îl avem la dispoziție. Din punct de vedere al statisticii, vă pot spune că nu sunt multe asemenea cazuri în termenul strict al ă, definiției acestora, deci de persoane angajate care uh, trag un semnal de alarmă. Dar în fiecare zi avem un număr de plângeri cu caracter anonim, asta vă pot spune. Și vreau să profit de ocazie pentru a spune că e întotdeauna o problemă cu detectarea unui caz de fraudă. Acesta este punctul de plecare, dacă nu, nu există ancheta. Dar în același timp, vă spun că am totdeauna o atitudine prudentă față de informațiile cu caracter anonim, pentru că aici miza este adesea uh, drepturile fundamentale, până la urmă. Cum pot eu verifica dacă o acuzare făcută este uh, serioasă, dacă nu pot ști din partea cui provine. Câteodată ne confruntăm cu această problemă. Poate că știți deja și insist aici că imediat ce primim o informație la Olaf, o evaluăm ca să vedem dacă e serioasă, fără nicio suspiciune pentru că dacă nu, nu putem deschide un caz și îl verificăm, facem o verificare amănunțită și temeinică. Dar trebuie să știți că primim multe plângeri anonime în fiecare zi. Dar sigur primim și uh, plângeri din partea unor persoane care se identifică în ce privește statutul acestor persoane, whistleblowers care trag semnale de alarmă, nu avem multe plângeri în acest sens. Mulțumesc, doamna Ivanova. President, in fact, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Saez a întrebat deja parțial ceea ce doream și eu să întreb într-o manieră mai directă. Întrebarea mea ar fi fost cum ați evalua coordonarea internă între diversele unități și dacă considerați că există slăbiciuni, cum credeți că le puteți îmbunătăți? Dar din moment ce deja ați răspuns la asta, o să vă rog să ne spuneți care sunt avantajele pe care credeți că un expert ca dumneavoastră, care a fost deja, a lucrat deja în uh, organizație, poate să le aducă pentru uh, o procedură mai bună în locul unui candidat extern. Mulțumesc! Întotdeauna este dificil să vorbești despre tine însuți. Dar o să o fac totuși. În ceea ce privește coordonarea internă, este foarte clar că trebuie să existe coordonarea internă la nivel OLAF și senzația mea este că ar trebui să îmbunătățim situația. Dar înainte de a răspunde la acest prim aspect, o să trec la al doilea aspect al întrebării, pentru că eu cred că se leagă. Olaf este un organism extrem de complex și mediul de acolo este la fel de complex. Dacă cineva vine din afară, va dura ceva timp până când persoana respectivă se va obișnui cu uh, organizația. Nu e vorba de capacitate, nu e vorba de inteligență, ci e vorba de timpul necesar. Avantajele pe care le am eu. Eu pot să încep din prima zi pentru că deja cunosc personalul, cunosc capacitățile fiecăruia, știu ce face fiecare, știu cine e cel mai bun într-un anumit uh, domeniu, uh, știu istoria OLAF, ceea ce este foarte important, știu mediul, știu mediul de lucru, pentru că am uh, lucrat în șase domenii diferite, deci cred că pot să încep să lucrez din prima zi. Poate aș putea să adaug și alte lucruri aici. Vă puteți întreba, spre exemplu, dacă sunt mâine director general, dacă situația va fi foarte bună, pentru că deja lucrez din, în OLAF din 2001 și atunci puteți să vă întrebați de ce am venit uh, atât de târziu și de ce nu s-au schimbat uh, lucrurile până acum. În primul rând pentru că nu eram uh, director general până acum și în al doilea rând, pentru că am făcut diverse modificări în domeniile în care am uh, lucrat, trimițând uh, instrucțiuni clare în ceea ce privește programarea anchetelor, am ajutat la planificarea anchetelor am îmbunătățit relațiile cu alte eh, departamente și voi face multe pentru diversele politici care vor fi implementate în eh, OLAF. Și asta ar fi una din eh, soluțiile de a ușura munca anchetatorilor. Deci toate astea fac parte din coordonarea internă. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit cu interes uh, răspunsurile dumneavoastră și prezentarea domnului Creten. Ați avut o prezentare foarte dinamică, dar era firesc, sunteți de atâția ani la OLAF. Ați făcut și o serie de propuneri, dintre care vă întreb, unele au fost respinse? Dacă da, de ce nu v-ați plâns de relațiile de muncă? Ați expus o serie întreagă de idei interesante, dar ultimul dumneavoastră răspuns m-a surprins puțin. Aș vrea să știu punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu modul în care Olaf poate acționa folosind mai bine mijloacele financiare de care Olaf uh, dispune în baza regulilor care acționează în clipa de față. Mulțumesc! Olaf uh, poate contribui uh, la recuperarea banilor acolo unde există o fraudă care a fost clar uh, descoperită în baza investigațiilor OLAF. Vorbeați despre faptul că am avut o prezentare dinamică. Da, eu cred că este o trăsătură a mea, uneori colaboratorii mei se plâng de asta. Da, și în ce privește anumite propuneri ale mele, uh, au fost cazuri în care ele au fost respinse. Uh, am încercat să elaborăm un regulament, proceduri, am făcut propuneri clare pe care le-am avansat, dar uh, nu uh, s-au bucurat de susținerea tuturor. Am acceptat ideea pentru că trăim într-o democrație și uh, trebuie să ajungem la concluzii uh, în baza um, unor opinii care inițial pot fi divergente. Iar în ce privește recuperarea banilor, iarăși, dacă există proceduri clare, reguli clare, putem avea o orientare clară. Este o chestiune mai de management, dar și de orientare în a uh, avea o direcție de acțiune care să ne ducă la o mai mare eficiență. Am spus în prezentarea mea inițială că dacă vom acționa astfel, putem obține rezultate bune, pentru că în interiorul OLAF dispunem de toată expertiza necesară care să ne permită să mergem împreună în direcția cea bună. Iar acum, domnul Hellenhauser. Mulțumesc. Sunteți de câțiva ani uh, la Olaf. În 2004 uh, a avut loc un caz Hans Martin Tilek. A relatat și presa despre el și uh, Curtea pentru Drepturile Omului a decis că s-a încălcat libertatea de informație. Uh, la câțiva ani după acest eveniment, cum ați evolua atitudinea, comportamentul Olaf în acest caz? Acum câteva minute am vorbit despre necesitatea de a înțelege istoria OLAF pentru a fi eficient acum și tocmai în acest caz am făcut parte din istoria OLAF. Pe scurt, nu cred că Olaf a făcut greșeli. Acționăm într-o manieră care nu este neapărat cea mai bună manieră, dar nu am făcut greșeli din punct de vedere juridic, deci nu am acționat greșit. Problema a fost că în acest caz Au existat multe observații atât din interior cât și din exterior și am, am făcut treaba într-un anumit mod, am uh, anchetat într-un anumit fel și pentru că am avut niște probe uh, clare în scris, am transmis aceste informații către uh, sistemul judiciar în Belgia și știți care au fost următorii pași. S-a considerat că uh, această transmitere la Comisia Judiciară a fost uh, un pas greșit. Poate ar fi trebuit să acționăm altfel. Întotdeauna este ușor să refaci istoria, dar asta face parte din istoria Olaf. E foarte clar că uh, a plecat de la, probabil, la clanurile care se luptau între ele. Această informație a fost transmisă în afară dar, cum spuneam, este o parte din trecut. Cred că situația nu se va repeta și trebuie să vă spun că sunt foarte atent la asemenea lucruri, pentru că vorbim aici despre capabilitatea OLAF de a nu transmite în mod greșit informații în afară. Deci de a nu scăpa informații. Pentru că acum avem uh, din ce în ce mai puține probleme în acest domeniu. Mulțumesc. Am il signor Creten. Bine, mulțumim domnului Cretan pentru audiere și trecem la următorul candidat. Mulțumim. Ci siamo? Ci siamo? Ok. La cominciamo con la terza. Bun, și acum începem cea de-a treia audiere. Uh, urăm bun venit domnului Johan Denolf, căruia dau cuvântul pentru 5 minute, vă rog. Thank you. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim recunoștința pentru prezența mea aici uh, în uh, Parlamentul European și pentru că mi-ați oferit ocazia de a-mi prezenta un punct de vedere inițial uh, în ceea ce privește un posibil viitor pentru OLAF și am uh, plecat uh, aici de la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, ceea ce reprezintă practic uh, elementul, răspunderea esențială a UE. Am și câteva cifre aici. Recomandările curții auditorilor în ceea ce privește anchetele și noul rol al Comisiei de Supraveghere un uh, al doilea fapt, și o să-mi cer scuze un pic aici, că ne-am încurcat, am o uh, revizuire a uh, bugetului european, ceea ce arată că 87,5% din bugetul european este supus fraudei, deci este în posibilitate de risc. Apoi, cred că nu s-a luat în calcul aceste, uh, toate aceste riscuri, pentru că 33% dintre ele provin din uh, organismele și instituțiile europene. Dacă ne uităm la uh, cifrele din rapoartele anuale, am văzut că nu toate cazurile au dus la recuperarea bunurilor, nu toate au pornit de la date statistice și în ceea ce privește uh, Uh, uh, durata anchetelor mi s-a părut că a durat foarte mult. Și tocmai de aceea aș dori să vă prezint în câteva uh, imagini planul meu de afaceri care pe termen uh, scurt uh, este de a reface practic uh, Olaf, pentru că eu doresc să păstrez continuitatea. Cred că, până la urmă, Olaf a stat prea mult fără un director general și eu vă cer doar 100 de zile, nu mai mult de atât, 100 de zile pentru a avea acest uh, plan uh, aprobat și după aceea putem să lucrăm. Ca o strategie generală, aș spune că Olaf ar trebui să revină la uh, elementul, la sacina sa esențială de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Și pentru aceasta trebuie să avem mai mulți agenți în, implicați în recuperarea bunurilor în statele membre. Ar, vreau de asemenea să mă concentrez și asupra anchetelor externe și uh, să merg în toate direcțiile în care Olaf ar putea reprezenta un instrument bun. Știu că Olaf are monopol asupra uh, anchetelor interne și există o toleranță zero pentru aceste politici, dar există și alte posibilități. Cred că ar trebui să încercăm să avem o cooperare mai bună și cu alte instituții pentru uh, cazurile mai puțin importante. Cred că de asemenea este important să spunem că 44% din toate bunurile recuperate au provenit în urma cooperării cu, statele, cu statele membre și a asistenței din partea acestora și ar trebui să creștem această cooperare. Asta înseamnă că putem să cooperăm și cu Eurojust, Europol și să avem și uh, birouri uh, pentru ofițerii de legătură care să asigure această cooperare pentru că, așa cum am spus, trebuie să avem cooperare cu uh, partenerii internaționali. Și pentru asta, cred că trebuie să regândim uh, structura internă a OLAF, să reorganizăm um, um, organizația, practic, și pentru asta nu cred că avem nevoie de bani suplimentari. Cred că bugetul este suficient pentru a face față nevoilor. Dar am aici câteva idei pentru a crea o unitate separată pentru uh, evaluarea inițială a cazurilor. Să avem un singur punct de acces, un singur punct de contact pentru toate statele membre pentru a face schimb de informații și, de asemenea, să avem și ofițeri de legătură cu Eurojust și Europol. În ceea ce privește resursele, trebuie să, vede, să vedem care este echilibrul între anchetatori și neanchetatori. Pentru că 35% dintre angajați, deci doar 35% sunt anchetatori. Pentru o, anchetă, pentru o unitate de anchetă este foarte puțin. În ceea ce privește legislația, cred că directorul general ar trebui să fie deschis uh, discuțiilor referitoare la statutul agenției. De asemenea, independența OLAF în anchetele sale ar trebui să fie protejată. Cine sunt eu? Sunt un ofițer de, uh, de poliție belgian, uh, lucrez de 32 de ani, mulți înainte, spune președintele, mulțumesc. Am almost finished. Thank you, sir. Uh, and therefore, I have 20 years of Aproape am terminat. Deci, cum spuneam, am experiență ca manager și cred că aș avea o valoare adăugată pentru Olaf pentru că am o perspectivă proaspătă și știu foarte bine ce se întâmplă în OLAF și o, un ultim punct, încă două elemente. O să vă menționez uh, anchetele la care am participat, cele mai importante. Uh, avem uh, niște anchete importante care s-au realizat în Belgia sub conducerea mea și uh, ultimul uh, punct, uh, practicile bune. Dacă lucrezi rapid și colaborezi cu statul membru, tre- uh, poți avea rezultate bune. Între 2008 și 2011 uh, vom avea o decizie finală într-un caz extrem de important în uh, cooperare cu anchetatori din Franța, Belgia și așa mai departe. Domnule președintele spune că s-a terminat timpul de vorbire. Doamna Grezla. Da, Mulțumesc. Sunt uh, puțin surprinsă. Cred că la nivelul Comisiei Europene, la un moment dat, trebuie să stabilească un uh, prag, pentru că deja ați spus uh, lucruri care se referă la anchetele externe, dar ne interesează și ceea ce se întâmplă pe plan intern, pentru că este vorba de o credibilitate și, în al doilea rând, cum trebuie să evolueze Olaf pentru că dumneavoastră spuneați în calitate de director general aveți toată deschiderea pentru ca Olaf să devină o agenție, dar ar fi opusul a ceea ce își dorește Parlamentul. Noi dorim ca Olaf să rămână parte a Comisiei și știm și de ce. Deci, ă, dumneavoastră ați fi un director general care, cel puțin în două puncte esențiale, vă plasați pe cu totul alte poziții decât cele pe care ne dorim noi. Ca atare, de ce să vă votăm? Standing. Uh, Mulțumesc. Uh, a fost, uh, din păcate, o neînțelegere. Eu nu am spus că doresc să transform OLAF într-o agenție, ci că directorul general trebuie să aibă o atitudine deschisă să fie disponibil pentru discuții, pentru că știu că există deja o discuție în curs de desfășurare. Dacă nu ai o atitudine de, deschisă, nu poți fi nici transparent. Ca director general trebuie să ai o asemenea atitudine, o atitudine deschisă. Sunt convins că dacă lucrezi în cadrul comisiei, înseamnă că ai și avantaje și dezavantaje. Pentru că lucrezi într-o instituție de mari dimensiuni și uh, ai acces, sigur, la toate informațiile și la, uh, pos- ai posibilitatea de a te deplasa în afara Europei, de a colabora cu uh, directorii generali și cu toate instituțiile europene. Pe de altă parte, și, de asemenea, ai avantajul unui bun acces la informații. Dacă nu faci parte din structurile comisiei, ar putea fi, ar put, ar putea evi o problemă, că nu mai ai uh, atât de ușor acces la informații ca și până acum. Deci eu nu am exprimat în asemenea punct de vedere, ci doar că sunt deschis pentru orice discuție. Asta am spus. Sper că s-a înțeles bine. Și sper că asta așteptați uh, de la mine. Domnul Gaier, acum mulțumesc. Ah, Voi încerca să pun două întrebări într-un minut. Sunteți polițist și presupun că și în corpul poliției belgene există o secție pentru investigații interne și în principiul OLAF, de fapt, există acest principiu al investigației interne uh, la nivelul Comisiei. Ei bine, uh, ați fi de acord și ca o uh, asemenea corp să fie scos în afară? Cea de-a doua întrebare. Avem acum, am ascultat un candidat care vine din interiorul OLAF, am avut un candidat care cunoaște foarte bine activitatea pe plan comunitar european. Dumneavoastră veniți cumva din afară. Aș vrea să știu uh, care considerați că sunt capacitățile dumneavoastră de a acționa în interiorul instituțiilor europene, care sunt destul de complicate. Thank you very much indeed for the question, sir. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. La prima întrebare, nu avem o singură prioritate, ci două. În directoratul meu ne ocupăm și de anchete interne și nu cred că este o idee bună să ai trei servicii diferite care să se ocupe de uh, anchete interne. E foarte bine să ai un singur serviciu care să se ocupe de asta. Ca să fiu foarte clar, Cred că ar fi o greșeală să eliminăm acest aspect din OLAF, aspectul de anchete interne. Uh, și aveți perfectă dreptate. Nu am la fel de multă experiență ca cei care vin din interior, care au lucrat cu instituțiile europene, dar acum am un mandat de zece ani care uh, acoperă personal, buget, uh, și diverse sectoare. Deci am un, un directorat, o organizație care e foarte similară cu OLAF și care acoperă exact aceleași domenii ca și OLAF. Și tocmai din această cauză sunt uh, punctul unic de contact pentru Belgia și pentru toate celelalte țări în toate aceste domenii care sunt în portofoliul meu. Și tocmai de aceea am nenumărate legături cu Europa. Colaborăm cu Comisia, cu OLAF, cu instituțiile europene, cu mulți directori generali și am de asemenea colegi care vin în, la audieri în comisii pentru că sunt implicați în diverse procese și de-a lungul anilor, pentru că am colaborat cu ei, mi s-a cerut să țin, uh, nu doar să țin discursuri, ci să și particip la proiecte. Deci uh, sunt uh, printre fondatorii unei agenții internaționale. Am colaborat cu comisia, ceea ce e foarte clar că nu e foarte ușor, dar tocmai așa obții experiență. Și am reputația unui om care e obișnuit să ajungă la un compromis pentru a ajungi pentru a avea o soluție bună în final. Poate că nu am la fel de multă experiență ca cei candidați care lucrează deja la OLAF, dar am suficientă experiență și am și avantajul de a avea o minte deschisă, ceea ce cred că în cazul de față este un avantaj, pentru că după 11 ani, cred că OLAF uh, ar trebui să aibă niște schimbări. Uh, domnul Doi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Denolf, cred că este o idee foarte bună propunerea dumneavoastră legată de programul pe 100 de zile. În cazul unui nou director general al OLAF, eh, este foarte bine pentru că în felul acesta eh, put, noi putem să măsurăm rezultatul muncii dumneavoastră. Ca atare, aș dori să vă pun o următoare întrebare. Dacă dumneavoastră veți deveni noul director general al OLAF, dacă dumneavoastră veți uh, pune în aplicare programul pe care vi-l propuneți, ați fi de acord să schimbați regulile? Va fi necesar să schimbați regulile? Dispozițiile în baza cărora funcționează acum OLAF? Pentru că aceste reguli și dispoziții Uh, conform competențelor directorului general, nu pot fi schimbate. Considerați de asemenea că bugetul actual al OLAF este mulțumitor, este suficient? Considerați că personalul de care dispune OLAF este suficient? Considerați că expertiza la nivelul OLAF este mulțumitoare? Intenționați cumva să restructurați uh, OLAF? Doriți să operați modificări în structura personalului? Mulțumesc! Thank you very much for the question, sir. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Înainte de toate, vă mulțumesc ă, că ați constatat că doresc să dau seama, pentru că noi avem uh, mandate pe câte cinci ani și a trebuit să renoiesc recent, a trebuit să am o dare de seamă să răspund în legătură cu activitatea mea, s-a întâmplat în februarie anul curent. Bineînțeles că programul meu este ambițios, dar nu pentru că este ambițios ar trebui să operez o modificare a regulilor. Eu cred că într-o perioadă rezonabilă, deci de aceea vorbeam în planul meu uh, de business de o perioadă scurtă, perioadă medie, perioadă lungă, anumite lucruri ar trebui să se schimbe, dar eu cred că noi putem să facem multe fără să schimbăm reglementările actuale. Pot să vă dau câteva exemple. Dacă doriți să redefiniți atribuțiile directoratelor, este o chestiune internă, puteți să o faceți împreună cu Comitetul de Supraveghere, puteți să cooptați uh, persoane din, de la Consiliu și Comisie să colaboreze în acest scop. Sigur, uh, poate să aibă efect asupra bugetului. Așa cum văd eu lucrurile acum, eu nu cred că ar fi nevoie de surse suplimentare de finanțare. Nici uh, resursele umane nu cred că trebuie să se schimbe pentru că avem des destui oameni. Întrebarea este dacă ei sunt corect profilați. Eu cred că 35% dintre eh, cei care sunt eh, în clipa de față activi eh, lucrează în domeniul investigațiilor și 65% în activități administrative. Eu cred că ar trebui să fie, de fapt, un raport invers. Poți să înființeze o unitate specială pentru investigații Asta înseamnă că poți uh, câștiga resurse din alte unități. A restructura Olaful? Da, cred că este absolut necesar. Pentru că, în clipa de față, așa cum este structurat uh, Olaful nu corespunde obiectivului de protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Domnul Balcitis. Așa, Mulțumesc, domnule președinte. Stimate candidat, în prezentare ați spus că e foarte important să ne asigurăm că există o bună cooperare cu statele membre. Actualmente, este în curs această reformă a OLAF și se vorbește întotdeauna despre nevoia de o cooperare mai strânsă cu uh, instituțiile de resort din statele membre. Există o propunere de a include în regulament faptul că uh, instituțiile responsabile din statele membre trebuie să informeze OLAF în legătură cu anchetele în curs. Mm, în mod constant, o dată pe an, o dată la șase luni, sau atunci când li se solicită de către Olaf să facă acest lucru. Care considerați că e cel mai bun mod de a proceda pentru a ne asigura că se vor desfășura pe viitor anchete mai eficiente și pentru a evita un efect restrictiv al procedurilor administrative? Vă mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește colaborarea cu statele membre, cred că aceasta este un element esențial pentru viitorul OLAF, pentru că multe dintre anchete durează prea mult timp, pentru că OLAF chiar uh, se lungește foarte mult. Uh, eu am cooperat cu OLAF și în secunda care au venit în uh, Belgia, foarte uh, Adesea nici nu ne mai interesează rezultatul uh, investigațiilor pentru că deja au durat prea mult investigația și rezultatele sunt greșite oricum. Deci, eu pledez pentru o mai strânsă colaborare cu statele membre și un transfer mai rapid de dosare către statele membre și chiar pentru că avem posibilitatea acum să facem o anchetă comună cu OLAF, pentru că am făcut-o deja și s-a dovedit a fi un succes. În ceea ce privește munca administrativă, Cred că și aceasta este foarte importantă și tocmai de aceea ar trebui să vedem unde sunt blocajele și de ce durează în acest moment atât de mult timp să finalizezi o uh, anchetă. Și toate aceste elemente, toate aceste piedici ar trebui să fie eliminate. Și pentru asta este nevoie de curaj. Eu am făcut asta în uh, directoratul meu acum zece ani, atunci când eram la început. Uh, și o să fiu sincer, acum n-aș putea să mai fac același lucru, pentru că lucrez deja acolo de 10 ani și am, am niște loialități, dar în Olaf aș putea face pentru că aș fi la început. Mulțumesc. Domnul Mercaghis. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru curajul pe care l-ați uh, manifestat dumneavoastră, un polițist de rang înalt, căutați acum calea spre Uniunea Europeană, apreciez acest lucru foarte mult și apreciez și curajul dumneavoastră în care spuneți acum că 35% din personal uh, care se ocupă de probleme investigative uh, este prea puțin. Olaf, de fapt, este un hibrid și ați constatat și reacția destul de aspră a colegei Gresle. Eu vă întreb, cât considerați dumneavoastră, cât de politic este rolul Olaf? Pentru că nu are doar atribuții investigative, are și responsabilități politice. Thank you, sir. I will answer it... Mulțumesc. Voi răspunde din proprie experiență, din prezenta funcție, unde am ocup de 5 unități, una din care se numea înainte altul Comitet pentru Supraveghere, care avea exact aceeași structură pe care o are acum Olaf nu era vorba de o forță de poliție, era, avea uh, funcții administrative și uh, avea multe de a face cu activitatea politică. Deci am experiență în ce privește modul în care funcționează asemenea unități. Dar trebuie să vedem ce se va întâmpla în viitor, care va fi viitorul OLAF. Aici uh, cel mai important element este Uh, acest uh, birou al procurorului european și e probabil ca Olaf să participe la activitatea acestuia cu Europol și cu Eurojust, Olaf fiind unitatea de anchetă, uh, Europol de obținere de informații și Eurojust, sigur, susținerea juridică. Rezultatul fiind că influența politică asupra Olaf va uh, scădea. Dar pentru moment, sigur, trebuie să vedem care este realitatea. Și uh, de aceea spuneam, ca director Olaf aș avea funcții similare cu cele ale direct, directoratului meu, unde nu las elementul politic să joace niciun fel de influență asupra acțiunii mele. Sigur, asta, uh, aici mă refer la anchete, pentru că dacă te referi exclusiv la elementul politic, cred că și Parlamentul și alte instituții și-au cuvântul de spus uh, care trebuie luat în considerare și trebuie, noi trebuie să negociem cu elementul politic pentru găsirea unor soluții eficiente, dar ceea ce privește anchetele, cred că OLAF trebuie să fie complet și pe deplin independent. Mulțumesc, domnul Stas, acum. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Denolf, aveți o experiență îndelungată în activitatea polițienească din Belgia și aveți un renume foarte bun în Belgia. Aveți și avantajul că în cadrul activității dumneavoastră ați colaborat cu instituțiile europene, ați avut contacte și cu OLAF. Ca și ceilalți candidați ați spus că ați pune accentul în activitatea OLAF pe activitatea de investigație. Pentru că raportul 35%, 65% nu este corect. Deci trebuie deplasate altfel uh, accentele. Cum vedeți această deplasare de accente și ce activități la nivelul OLAF nu trebuie să se mai uh, desfășoare? Da, Există o serie întreagă de posibilități de a acționa. Cred că partea bună este că e, trebuie să operăm cu cele mai bune instrumente la nivelul OLAF, să stabilim praguri în legătură cu ceea ce ne propunem să facem, să știm acceptăm sau nu un caz, o anchetă. pentru că în investigațiile interne acționez de multe ori în colaborare cu statele membre sau poți să scurtezi timpul propriei investigații astfel încât să-l transferi cazul statelor membre și în felul acesta să eliberezi resurse pentru trecerea la alte cazuri. Deci trebuie să îți folosești mai bine resursele pentru activitatea investigativă, trebuie să stabilești care îți sunt prioritățile. Portofoliul actual cred că este supra-solicitat. Trebuie să revezi acest portofoliu. Nu poți opera cu aceleași standarde pentru toate sectoarele de care se ocupă OLAF. Există uh, probleme legate de fondurile structurale și există probleme legate de activitatea vamală dar uh, trebuie să fie uh, reguli clare pentru fiecare sector și în felul acesta cred că putem să reducem povara cazurilor care sunt investigate. Trebuie să existe un plan operativ ca să poți acționa pas cu pas. Trebuie să vezi care este competența fiecărui șef de unitate. Trebuie să îi atragi pe magistrații din Olaf pentru a se concentra pe cazuri pentru și, cum spuneam, să urgentezi ancheta pentru a putea opera transferul către statele membre. În felul acesta eliberezi resurse și statele membre, de asemenea, au motive să se bucure pentru că au o ocazie să recupereze fonduri. Putem pune pe picioare o serie întreagă de mecanisme care să permită o acționare în acest sens. Din partea grupului ECR se pare că nu este nimeni, deci trecem la domnul Helenhauser. Mulțumesc! Există adesea situații în care anumite uh, anchete ajung și în atenția mass media pentru că transpiră informații legate de aceste anchete. Pe de altă parte, noi cerem transparență. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, problemele acum? trecute legate de uh, informațiile care pătrund la presă, cum ați acționa dumneavoastră de la caz la caz sau pe baza unui principiu unitar. Mulțumesc. Thank you very much. Uh. Mulțumesc. Cred că asta într-adevăr reprezintă o problemă, dar trebuie să, să ne gândim și la politica generală a instituției care cred eu că trebuie să fie la fel ca peste tot, există, unde există anchete. Confidențialitatea, aspectul uh, secret e important, dar și transparența e necesară, însă uh, trebuie ca aceasta să existe la momentul potrivit. Când sunt anchete în curs de desfășurare, nu putem avea comunica, comunicări către mass media din partea celor care se ocupă de anchete. Transparența trebuie să intervină la sfârșitul unei anchete și e important de știut cine se ocupă de ce anume, deci cine păzește paznicii, activitatea de supraveghere care trebuie să uh, garanteze existența caracterului secret, dar și al transparenței. Eu cred că dreptul uh, persoanelor aflate sub anchetă sunt foarte importante, trebuie respectate. Uh, încă de la început trebuie să avem indicații clare pentru a păstra, a nu încălca anumite limite. Drepturile anchetaților trebuie respectate întotdeauna. Trebuie pentru asta să utilizăm anumite eh, mecanisme. Avem eh, Comitetul de Supraveghere, eh, care trebuie să joace rolul pe deplin. El este cel care răspunde pentru respectarea drepturilor omului. Și cred că un exercițiu foarte bun a fost făcut aici, în Parlamentul European, este vorba de uh, posibilitatea oamenilor de a face plângeri pentru, uh, pentru chestiuni de procedură. Dacă poți să ai o garanție asupra corectitudinii și confidențialității anchetelor și pe de altă parte poți respecta și acest criteriu al transparenței, dar doar la momentul potrivit, la finalul investigațiilor, anchetelor, când responsabilitatea uh, este cea a statelor membre care trebuie să decide asupra rezultatelor. Cred că asta trebuie să fie politica generală pe care să o urmeze Olaf. Mulțumesc și doamna Gretle. Mulțumesc. De obicei, media este de 36 de luni, 3 ani până când un stat membru este informat în legătură cu irregularități. E bine, există de multe ori uh, probleme la nivelul justiției de a prelua cazurile din partea OLAF. Noi, în calitate de parlamentari, am făcut niște propuneri de reformă și aș vrea să știu uh, unde doriți dumneavoastră să susțineți program, propunerile noastre de reformă. Dacă îmi dați voie să răspund în legătură cu situația din Belgia, care uh, îmi este foarte bine cunoscută, știu care sunt problemele la nivelul procurorului federal din Belgia. ...35% din partea cazurilor semnalate de Olaf ajung să fie analizate în justiția belgiană. Și vă spun că dacă uh, oficiul procurorului din Belgia acceptă cazurile. Eu întotdeauna, la nivelul uh, sectorului de care răspund, dau prioritate rezolvării acestor cazuri. Iar în legătură cu propunerile care au fost făcute de către Parlament, eu cred că aceste propuneri sunt, din punctul meu de vedere, sunt foarte binevenite din, diferit, din mai multe motive. Dumneavoastră vorbiți probabil de propunerea de adaptare a uh, regulamentului Atena 99 și la dreptul de apărare, de asemenea în legătură cu informantul, cu whistleblower. Este important să avem reguli clare de investigare să fie definite de către Comitetul de Supraveghere sunt necesare după 11 ani de funcționare al OLAF. Deci eu susțin întru totul aceste propuneri și eu cred că este important să revizuim uh, regulile pentru a uh, putea uh, proteja prote- procedurile pe care OLAF le acceptă. Domnul Liber. Mi s-au, am primit răspunsuri la toate întrebările pe care le am, aveam de gând să le pun, totuși ar mai fi una. Ați evocat în prezentarea dumneavoastră dezvoltarea programului Pluto pe o scară mai largă. Întrebarea mea este uh, care ar fi primul sector care ar beneficia de această extindere? La traducție, je n'ai pas compris. Mulțumesc. A fost, despre ce a fost vorba în prima frază? Vorbi despre dezvoltarea programului Pluto. Oh, the Pluto program. Oh, good. Okay, thank you. Thank you. The, the Pluto. Da, mulțumesc. În legătură cu programul Pluto, vă pot spune că îl cunosc, este un program pe care îl cunosc, e un program care funcționează bine în prevenirea activităților infracționale dar sigur că se pot face mai multe eforturi uh, pentru a preveni riscul uh, comiterii unor fraude. Sigur că există sectoare care beneficiază de pe urma activității Pluto. Dacă vorbim de cooperare... Sector uh, and, it will help you. I, should explain a little bit about... Cred că trebuie să ne gândim și la schimbul de informații cu statele membre, care și sigur că statele membre au propriile lor interese, ca în domeniul agricol sau vamal, ele, sigur, uh, vă oferă informații acolo unde nu au proprii interese sau unde sunt beneficiari, unde pot trage, avea beneficii, cum ar fi fondurile structurale, acolo sunt mai, uh, se cam codesc înainte de a vă oferi informații, pentru că dacă vă of, vă oferă informații în legătură cu bani care încă nu le-au parvenit, atunci își taie craca de sub picioare. Deci, uh, la fonduri structurale am putea avea mare succes dacă am putea accesa un anume sector sau altul și ca Pluto să funcționeze, într-adevăr, cred că am putea obține rezultate foarte bune. Mulțumesc, doamna Andreasen. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Denolf, dumneavoastră, în prezentarea dumneavoastră a spus accentul pe eh, capacitatea dumneavoastră de om politic și negociator. Domnul coleg Hatzimarkakis m-a întrebat deja în legătură cu eh, talentele de politician. Eh, pe noi mă îngrijorează un lucru. Eu cred că protecția intereselor financiare nu are nimic de a face cu politica. Și atunci, în ce măsură credeți dumneavoastră că aceste capacități uh, de negociere și capacități de om politic uh, sunt apanajul unui director general al OLAF. Și un al do- o a doua întrebare. Credeți că activitatea acestor whistleblowers, deci angajați care trag un semnal de alarmă, activitatea lor este sau nu importantă pentru un birou de combatere a fraudei? Mulțumesc. Răspuns. Mă bucură faptul că mi-ați adresat această întrebare, pentru că în legătură cu uh, talentele mele de politician, eu am reputația că sunt un bun manager, dar nu știu ce să vă spun în legătură cu uh, talentele mele politice. Eu nu sunt membru al niciunui partid politic, deci cred că este o neînțelegere aici. Uh, în legătură cu așa zisele mele capacități politice. Poate că nu s-a înțeles bine. Într-adevăr, am, tale, am uh, capacități de negociator și am reputația că sunt un bun manager și un, uh, un bun negociator. De asemenea, da, am reputația că pot negocia cu oamenii politici, asta da, pentru a obține rezultatele pe care doresc să le obțin, dar cred că asta e diferit față de ce ați înțeles dumneavoastră. Uh, Într-adevăr, da, pot negocia cu oamenii politici, asta da. Sigur, ca director general trebuie să am o atitudine uh, uh, deschisă, transparentă în relațiile cu dumneavoastră, dar asta în legătură cu prima întrebare. Și a doua întrebare, referitor la acești whistleblowers, sigur că ei sunt importanți, Uh, regulamentul uh, de ordine internă pentru uh, instituțiile europene prevede, că, prevede două articole pentru asemenea cazuri, dar e, e adevărat, e păcat că lipsește ceva. E vorba doar de două articole, dar nimeni nu protejează, nu există o prevedere care să protejeze aceste persoane care denunță cazuri de fraudă. Se spune că acești, aceștia trebuie protejați, dar nu se prevede nimic în acest sens. Și cred că trebuie să uh, uh, rezolvăm și această problemă. Președintele, mulțumesc domnului Denolf și îl salutăm. Allora, ascoltiamo adesso... Așadar, spune președintele, acum uh, al patrulea candidat este o candidată, doamna Cristina Gellerbrand, pe care o salutăm și care îi dăm cuvântul pentru 5 minute, vă rog. Bună ziua, domnule președinte, domnilor deputați, dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această ocazie de a mă prezenta și de a vă spune care sunt uh, perspectivele mele pentru uh, Olaf. Numele meu este Cristina Schellerbrand Hagberg și sunt din Suedia, sunt un funcționar public foarte dedicat și am ambiția de a conduce Olaf. Argumentul meu principal este. Și o să încep prin a vă oferi câteva fapte. Nu sunt nici uh, procuror, nici judecător. Nu am experiență profesională uh, din lucrul în uh, Bruxelles și n-am lucrat nici în Olaf până acum. Totuși, sunt uh, o persoană din afară care este foarte calificată, care are un masterat în drept, uh, care are experiență uh, de management strategică și practică, care are curajul să uh, lupte uh, chiar și atunci când lucrurile devin dificile, care obține rezultate și care are o viziune pentru a prelua acest post extrem de important. Am o carieră de succes în care am uh, luptat și am prevenit frauda internațională într-o organizație de anchetă care este de patru ori uh, cât OLAF și cu un buget de două ori mai mare și în cooperare cu colegi din alte state membre, uh, folosindu-mă de, schimburile, de acordurile de schimburi de informații care există acum între multe țări. Voi uh, asculta și voi lucra uh, strâns cu toate părțile interesate, dar voi acționa independent, pentru că sunt o persoană independentă și consider că independența OLAF în anchetele sale este esențială. Prioritățile mele principale sunt acelea de a introduce îmbunătățiri substanțiale de calitate și de eficiență în anchetele și în operațiunile OLAF. Și tocmai de aceea o să mă concentrez asupra îmbunătățirii calității, eficienței și uh, efectivității uh, pentru a mă asigura că protejăm drepturile tuturor persoanelor uh, vizate, folosind cele mai bune practici și uh, metodele de lucru uh, pe baza informațiilor și pe baza unei strategii de control. O să mă asigur că rezultatele anchetelor vor fi rezumate, analizate și uh, puse la dispoziția tuturor pentru a ne ajuta să prevenim frauda și să ne protejăm de aceasta, pentru că acesta este un element esențial pentru protejarea intereselor financiare din Uniunea Europeană o să ofer un, dia- un dialog deschis și transparență pentru a ajuta Olaf să aibă un rol mai important. În ceea la fel ca și lumea din uh, jurul nostru, Olaf trebuie să se modifice și să dezvolte în mod constant pentru a uh, rezolva cererile unui mediu care este în continuă modificare și, cereri, uh, și așteptările crescânde și voi face acest lucru prin sprijinirea dezvoltării uh, celor mai bune practici pentru a îmbunătăți um, profesionalismul și motivația angajaților OLAF. O să vă prezint acum o poveste de succes. Este o povestea Havala, care este o modalitate rapidă, convenabilă și sigură de a trimite și de a primi bani. Uh, dar poate fi folosită și pentru a transfera bani în afara sistemelor uh, societății. Și acum am văzut că uh, resursele a mai multor uh, autorități erau folosită în acest sens atunci când am descoperit că uh, sistemul de transfer era uh, folosit în scopuri uh, criminale. Și în conformitate cu strategia de control pe care am introdus-o, am investigat mai multe Havala, am folosit informații operaționale și tactice pe baza, date, pe baza datelor primite din diverse surse și uh, într-un caz anume am găsit o companie care organiza transferuri de fonduri uh, dintr-o țară străină către Suedia. Am uh, detectat acest lucru pentru că proprietarul companiei nu plătea niciun fel de impozite și uh, contabilitatea lor, care era deficientă, uh, demonstra niște tipare de tranzacții uh, suspecte. Uh, în urma anchetei am găsit mai multe mii de tranzacții care ajungeau pe la 120 de milioane de euro în 25 de conturi diferite la patru uh, bănci din trei țări. Uh, bunurile care au fost confiscate sunt în valoare de aproximativ 5 milioane de euro. Proprietarul companiei a fost condamnat la închisoare pentru timp de 4 ani. Și scopul meu ca viitor director este să ajut la îmbunătățirea acestei uh, organizații. Și vreau să vă amintesc că atunci când luați, luați decizia în ceea ce privește următorul director general al OLAF, că cel mai bun jucător de fotbal, cum ar fi Maradona, nu este întotdeauna și un antrenor bun. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gressler. Da, Mulțumesc. Sunteți o femeie puternică. Asta vă cred din prima clipă. Sigur că acum putem să ne punem întrebarea Uh, în ce măsură uh, un bun uh, antrenor trebuie să fi fost și un bun fotbalist, cel puțin trebuie să cunoască regulile jocului. Dumneavoastră sunteți um, competentă în probleme financiare, um, dar sigur sunteți destul de departe de profilul juridic pe care am încercat noi să îl solicităm în condițiile de concurs deja uh, Olaf uh, are o perioadă de 10 luni în care nu a avut un director general. Cum vedeți dumneavoastră posibilitatea să intrați rapid în haina directorului general pentru a progresa în această instituție? Okay. Uh, I believe that I don't... Cred că uh, nu am uh, profilul uh, pentru această profesie, dar am un background juridic, am un masterat în drept, chiar dacă nu am lucrat într-o, instu- într-o instanță. După părerea mea, bazându-mă pe informațiile pe care le-am putut obține în legătură cu Olaf, rapoartele anuale sau eventual articole critice la adresa Olaf. Cred că Olaf are nevoie de un manager care să producă schimbările necesare pentru această organizație. Cred că mai degrabă competențele manageriale sunt cerute acum decât competențe juridice. Din câte știu, am studiat cadrul în care acționează Olaf. Nu este complicat de înțeles, nu este dificil de înțeles. Am putea spune că, într-un fel, Olaf s-a aflat într-o perioadă de pauză, să spunem, și că acum ar fi nevoie de reformare eu cred că aș avea capacitatea să produc schimbările de care cred că Olaf are nevoie și uh, acest lucru se poate produce la nivel managerial, pentru că într-o organizație de dimensiunile OLAF cu un personal de aproximativ 500 de oameni, cred că am nevoie de o echipă managerială pe care să mă pot baza pentru a produce schimbări. Și cred că anumite schimbări ar putea fi produse repede. Trebuie să facem un plan, să vedem uh, cum putem acționa în primul an, pe urmă pe un termen de 3 ani și pe termen de 5 ani. Domnul Caier. Este vorba despre un mandat care uh, are uh, competențe foarte diferite, investigații interne, investigații externe, măsuri împotriva contrafacerii, spălării de uh, bani și alte fraude fiscale în care, care lezează interesele Uniunii Europene. Cum vedeți dumneavoastră echilibrarea acestor domenii foarte diferite în care OLAF evoluează și credeți că pe viitor este nevoie de o modificare? Cred că schimbări sunt necesare peste tot. Olaf în clipa de față își cheltuiește 10% din resurse pentru investigațiile interne. S-ar putea să fie nevoie de uh, o creștere a finanțelor aici. Sigur că în discuție cu cei care au răspuns de aceste domenii aș putea să mă clarific. Eu sunt uh, uh, cu un background în domeniul uh, fiscalității și trebuie să vă spun că în ultimii 10 ani am lucrat și cu un consiliu operativ pe plan național în Suedia, am colaborat și cu poliția și am avut și o activitate de colaborare transfrontalieră în acest domeniu. Și experiența m-a învățat să tratez subiectele uh, din domenii foarte diferite ale societății și la niveluri foarte diferite. Acest lucru cred că se va putea realiza și la nivelul OLAP, să vezi care sunt părțile direct interesate, cu cine trebuie să colaborăm. Evident că uh, va fi vorba de o colaborare în uh, Bruxelles, dar și cu statele membre. Domnul Fjellner. Eh, tack så mycket. Du eh, kan passa på att prata svenska nu. Mulțumesc. Eh, iată, voi vorbi suedez. Dumneavoastră ați V-ați referit la niște probleme pe care le-am discutat îndelungat aici. Uh, una din, din punctele importante e ce cunoștințe credem noi că trebuie să le aibă pe cineva care să ocupe această funcție. Cred eu că, în primul rând, sigur, uh, trebuie să aveți cunoștințe generale, dar și cunoștințe specifice și o experiență specifică. Uh, e vorba și de o experiență în domeniul managementului, sigur, și cred că asta se poate vedea în cv dumneavoastră, dar sunt și alte două lucruri importante, cred eu. Odată, cu bune cunoștințe despre instituțiile uh, Uniunii Europene și uh, modul în care funcționează ele și cooperează ele și un alt lucru, experiență juridică, practică. Aș dori să știu mai mult despre experiența noastră în legătură cu cooperarea la nivel european, uh, și dacă ați desfășurat vreo anchetă în domeniul juridic sau uh, în vreo instanță. M-ați întrebat de trei domenii și am vorbit mai devreme despre experiența de management, deci o să mă concentrez asupra a două. Cum am spus la început, n-am lucrat în Bruxelles, N-am lucrat în cadrul instituțiilor, am fost în, de partea cealaltă, am lucrat la nivel internațional și am uh, condus o, o autoritate competentă națională, deci o mare parte din personalul meu a lucrat în anchete care au fost inițiate de Olaf. Deci una, aceasta este una din experiențele pe care le am. În ceea ce privește experiența juridică, Domeniul meu principal este acela al impozitelor și având în vedere că am fost manager la nivelul meu în ultimii 15 ani, am avut ocazia de a analiza în mare atenție diversele domenii juridice. După cum vedeți și din uh, CV-ul meu, m-am mutat uh, de multe ori, mi-am schimbat postul uh, odată la 2-3 ani ceea ce înseamnă că am avut posibilitatea să uh, văd și un nou domeniu care include și aspecte juridice și sunt foarte, învăț foarte rapid. Domnul Balcidis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă candidat, aș dori să vă felicit pentru curajul de care ați dat dovadă atunci când v-ați depus uh, candidatura pentru un uh, post cu atât de mare. Experiența dumneavoastră pare extrem de interesantă și Uh, am un contraexemplu pentru dumneavoastră. Avem un, uh, un uh, antrenor de fotbal foarte bun, domnul Mourinho, care a demonstrat că uh, poți să fii și fotbalist bun și uh, antrenor bun. Uh, Știm că OLAF are uh, legături foarte strânse cu statele membre. În care dintre domenii considerați că aceste legături ar trebui să fie îmbunătățite astăzi, pentru că ele vor predetermina calitatea activității OLAF? Mulțumesc! I believe that you put your finger on one thing that is really the important issue for... Da, cred că ați pus degetul pe un aspect important al activității OLAF pe viitor. Cred eu că ar trebui să insistăm să se insiste la OLAF în fiecare anchetă care implică statele membre. Cred că Olaf trebuie să rămână în contact cu statele membre uh, mult mai devreme, mult mai în uh, amonte decât până azi când vedem, când citim rezultatele, despre rezultatele activității OLAF, câteodată se uh, uh, scurge foarte mult timp de la momentul uh, demarării unei anchete și până când uh, uh elaborează raportul în mâna statelor membre. Dacă e vorba de o perioadă de 2 ani, eu pot înțelege că uh, un procuror dintr-un stat membru consideră că nu vrea să mai deschidă o nouă anchetă, pentru că e vorba de uh, o anchetă care s-ar baza pe informații destul de vechi. Deci cred că Olaf, ca să aibă mai mult succes pe viitor, ar trebui să inițieze o cooperare cu statele membre mult mai timpuriu decât o face astăzi. Onorevole Ciațimarcachis. Mulțumesc, domnul Marcachis. Onorevole Schmidt. Nu, uh, domnul Smith. Mulțumesc, domnule președinte. Și uh, bun venit, doamnă, la comisia noastră. Știu că și în fotbal mulți trișează. Eu cred că aș mai adăuga un criteriu față de cele ale domnului Fielner, și anume, în Europa e nevoie și de mai multe femei puternice și competente, după cum spunea și domnul Gresle. Aș dori ca dumneavoastră să-mi spuneți dacă aveți o definiție a independenței în a, a, Olaf și a rolului pe care trebuie să-l joace Olaf în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Well, at the present situation... Mulțumesc! La momentul actual, eu aș vedea independența așa. Olaf face parte din Comisie. E un organism care desfășoară anchete administrative. și a fost înființat uh, a f- într-un anumit cadru juridic. Directorul general, responsabil pentru OLAF, e o persoană independentă. Și anchetele OLAF au caracter independent. Pentru a, se, a ne asigura și a garanta independența, OLAF s-a înființat acest comitet de supraveghere și dacă acest lucru e suficient pentru viitor, nu pot eu să-l spun acum. Dar ăsta este cadrul juridic pe care l-am văzut eu atunci când am aplicat uh, pentru această funcție. Și așa stau lucrurile în ziua de azi dacă Parlamentul ar putea să inițieze vreo schimbare, atunci Olaf ar trebui să se conformeze. Cred de asemenea că aici uh, nu e o problemă care ține de uh, competența directorului general al Olaf, dar dacă ni se va sugera o schimbare la Olaf, Olaf, experiența Olaf din ultimii 11 ani va trebui să fie luată în considerare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Stas, acum. Vreau, um, eu Mulțumesc. Dumneavoastră ați făcut uh, referirea la fotbal. Mulți uh, au acceptat jocul. Îmi creați dificultăți uh, pentru că eu sunt belgian și nu prea avem cu ce să ne lăudăm în fotbalul din Belgia. Noi avem șase candidați pentru postul de director general. Trei sunt mai apropiați de Olaf, trei sunt uh, cumva din afară care pot să insufle un uh, aer nou, oxigen uh, nou instituției. Dumneavoastră ați vorbit și despre critici aduse Olaf. Vă întreb, dacă ați devenit director general, cum ați aborda ca manager Olaful? ce ați face în primele 100 de zile ale mandatului de director general, care ar fi primele măsuri pe care le-ați lua? Prima 100 de zile. Ar fi ca, ca o lună de miere, nu? Deci e perioada în care ai puțin timp la dispoziție pentru a te familiariza cu organizația, cu directorii, cu personalul, uh, și să începi să construiești relații cu părțile interesate în același timp. Eu mi-am făcut temele, am citit rapoartele anuale, am citit criticile care au fost organizației în ultimii 10 ani și în diverse uh, direcții și aș începe cu criticile și aș merge în cadrul, în sânul organizației pentru a vedea dacă personalul sau directorul uh, sau directorii împărtășesc uh, aceste idei pe care le are, spre exemplu, Parlamentul sau uh, Comisia de Supraveghere, pentru că acolo trebuie să începi când vrei să faci o schimbare. Trebuie să vezi dacă pornim de pe aceeași poziție, pe poziții comune, pentru că altfel este foarte greu să faci o schimbare. Nu poți să ordoni o schimbare. Ea trebuie să provină din înțelegere. Dar prima sută de zile ar constitui mai mult uh, ascultarea părerilor celor din jur și apoi luarea de măsuri. Mulțumesc. Domnul Sondegger. Uh, Uh, <clears throat> deres Uh... Mulțumesc. Calitățile dumneavoastră în domeniul fiscal par a fi excelente. Argumentul dumneavoastră în legătură cu uh, alte investigații uh, se referă și la colaborarea internațională. Ați putea să aprofundați uh, puțin uh, această colaborare. Despre ce cazuri concrete vorbim? Cea de-a doua întrebare se referă la declarația dumneavoastră scrisă. Afirmați în ea că vă doriți ca Olaf să devină renumit, cunoscut pentru transparența sa. Aici se spune în engleză doresc ca Olaf să devină renumit pentru transparența sa. Se referă uh, la trecut, la viitor, este o critică față de uh, lipsa de transparență a Olaf de până acum și în cazul acesta ce intenționați pentru viitor? Two questions, I believe. Uh... Cred că mi s-au adresat două întrebări. În primul rând, în legătură cu cazurile pe care le anchetează Olaf. Din experiența mea, eu mă ocup de domeniul impozitării, de domeniul fiscal de 20 de ani și eu cred că fiecare caz care ajunge pe masa mea poate să înceapă cu o fraudă fiscală, dar mai are și alte componente. Asta e experiența mea. Cred că cunoașteți cu toții ce s-a întâmplat în anii 1920-1930, când cu condamnarea lui Al Capone în Statele Unite Sigur, el uh, era suspectat de crimă și alte acțiuni violente, alte infracțiuni violente, dar până la urmă l-au prins cu faptul că nu-și plătise impozitele. Asta îmi spune și propria mea experiență. Eu m-am ocupat de multe cazuri referitoare la crimă organizată și în fiecare caz când au existat infracțiuni cu violență și de trafic de uh, stupefiante, au fost foarte dificil să Uh, obținem condamnări pentru aceste infracțiuni și am avut noroc că am reușit să-i prindem cu uh, taxele și impozitele. Asta este experiența mea de teren. Acum, în legătură cu transparența, ați întrebat ce se va întâmpla, dacă mă refeream la trecut sau la viitor, sau dacă am formulat o critică. Eu vă spun că avem nevoie de transparență pentru ca să ne bucurăm și de respect. Și pentru organizație ca Olaf e nevoie de respect. Dacă Olaf își face treaba bine, poate că nu va fi cea mai simpatică organizație, dar dacă uh, operează în mod transparent și deschis în legătură cu modul în care își desfășoară acțiunea, eu cred că inclusiv o organizație ca Olaf poate să primească respectul cuvenit. Dar pentru asta trebuie să acționeze uh, respectând transparența. Onorevole Macovei. Mulțumesc, doamna Macovei. Thank you. Noroc. Uh, um, you have many years of high level. Mulțumesc. Uh, ați, uh, aveți multă experiență de management în anchete juridice și apreciez și uh, decizia noastră de a candida pentru acest post. Prima întrebare ar fi următoarea. Corupția ca atare nu ține de mandatul Olaf, dar știm cu toții, corupția și frauda sunt uh, interdependente. Aveți vreun plan în ce privește lupta împotriva corupției, să faceți, să țineți cont de această legătură în acțiunea Olaf? Ce părere aveți în legătură cu această legătură între corupție și fraudă? A doua întrebare. Există probleme în activitatea actuală a OLAF. Deja le-am uh, discutat, toate că uh, anchetele durează prea mult. Și în legătură cu asta v-aș întreba ce ați face ca să reduceți durata media unei anchete. Credeți că o prioritate Repartizarea cadrelor reprezintă o soluție și dacă da, pe ce, după ce criterii? Mulțumesc. Well, the first question had... Deci prima întrebare era legată de corupție și din moment ce nu există o parte specifică a mandatului OLAF legată de corupție, cred că uh, cel puțin uh, la începutul investigației Olaf, lucrurile sunt legate de fraudă, dar există o răspundere la nivelul Olaf să sugereze și schimbări în cadrul juridic. Va trebui să analizeze experiența pe care Olaf a avut-o în uh, investigațiile din ultimii ani pentru a vedea dacă ar fi o idee bună să sugerăm și o asemenea modificare în cadrul legal. Cea de-a doua întrebare se referea la durata anchetelor. Și dacă eu cred într-o prioritizare, da, în anumite condiții cred. Pentru că cred că sunt atât de multe alte cazuri care trebuie să fie investigate. Din ultimul raport anual prezentat de Olaf, constatăm că durata media unei investigații este de peste 2 ani. Din punctul meu de vedere, este inacceptabil de mult. Și deși Olaf se concentrează pe cazuri destul de complicate, durata anchetei trebuie să fie redusă pentru că trebuie să se ajungă la rezultate. Și trebuie să faci mai multe lucruri, nu este o activitate unidirecțională. Ai putea avea și 10 investigații să încerci să vezi uh, ce anume a necesitat o perioadă atât de lungă. Echipa care lucrează are uh, competențele necesare, care sunt instrumentele cu care operează, cum facem analiza de risc, care sunt problemele de management, cum lucrează uh, echipa. Știu că există un manual uh, pentru sarcinile de lucru, caietul de sarcini. Dar eu cred că pot fi reduse perioadele. Doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí. Mulțumesc, domnule președinte și urez bun venit doamnei Gellerbrand, vreau să vă prezentați ca fiind o, un excelent manager și mă bucur acest lucru pentru că avem nevoie de persoane cu acest uh, profil. Însă Olaf reprezintă un instrument uh, care are nevoie de rezultate calitative și cantitative. Și aș dori să știu ce persoane au făcut parte din echipele conduse de dumneavoastră actualmente și în trecut. Și asta, asta din punct de vedere cantitativ și din punct de vedere calitativ aș dori să ne faceți un comentariu în legătură, ținând cont de faptul că echipele OLAF sunt diferite și cu, mare, cu un caracter însemnat de multiculturalitate, aș dori să vă întreb uh, care uh, este în, uh, opinia noastră în legătură cu asta și apoi aș dori să știu care ar care credeți dumneavoastră că trebuie să fie durata media unei anchete, de care, lucru la care s-a referit și doamna Macovei? Dumneavoastră, de exemplu, în cât timp rezolvați o anchetă în medie? Și o întrebare cu caracter personal. A spus că vă place să luptați împotriva fraudelor și a spus și un semnul exclamării la sfârșitul acestei afirmații. Sigur că Olaf reprezintă un instrument care poate, din păcate, și să distrugă reputații, să distrugă uh, companii prin anchetele sale. Ce fel de etică personală sau cod deontologic ați aplica pentru ca să nu există astfel de cazuri? Uh, uh, Mai multe întrebări aici, sper că o să mi le amintesc pe toate. În primul rând, uh, calitatea și dimensiunea echipelor. În momentul de față sunt uh, șeful unei organizații cu 2000 de angajați. Bineînțeles, ei sunt împărțiți în echipe, în 12 birouri diferite și birourile sunt împărțite în secțiuni cu grupuri de 20 de oameni și echipele respective sunt între 2 și 4 membri. Deci, uh, în activitatea mea zilnică, echipa mea este echipa de management, număr de 8 persoane. Dar atunci când facem follow-up-ul și verificăm uh, uh, rezultatele organizației, atunci am nevoie de toți managerii din organizația mea, care sunt în număr de 100 și pe care îi reunesc uh, o dată la două luni. Apoi am 12 manageri de birou pe care îi reunesc de două ori pe lună și uh, ăsta este modul meu de a conduce o organizație prin intermediul altora. Apoi, în ceea ce privește diversitatea multiculturală din cadrul organizației, în organizația pe care o conduc acum am între 15 și 20% din personal de etnie diferită decât uh, suedeză. Și atunci când angajăm uh, noi uh, angajați, în ultimii 10 ani, am fost foarte atenți la aceste aspecte. Avantajul fiind că acum, atunci când facem un audit la o companie, nu mai primesc plângeri legate de faptul că oamenii nu înțeleg limba sau nu înțeleg cultura. Pentru că foarte adesea putem face audituri și putem uh, oferi și informații în limba vorbită de proprietarul companiei. Nu este ușor, trebuie să spun acest lucru, nu este ușor să conduci o organizație multiculturală. Trebuie să ai multă răbdare. Eu am înființat un program de management pentru director pe baza unui studiu din țările de jos al uh, profesorului Hofstede, studiu care se referă la înțelegerea diverselor culturi și utilizarea acestora și uh, programul s-a bucurat de succes, dar acest lucru durează câțiva ani, deci nu există o soluție rapidă. Apoi, am spus o întrebare legată de termenele limită. În organizația pe care o conduc acum avem și noi de-a face cu cazuri complicate, la fel ca și Olaf. Și cazurile complicate sunt cele în care cooperăm cu poliția și cu parchetul. Uh, personalul meu a un termen de 8 luni de 10 luni, mă scuzați, 80% dintre cazuri sunt rezolvate cu un raport în 10 uh, luni și dacă nu, mi se face un raport personal în care mi se explică de ce. Și nici asta nu e ușor și lucrăm așa de 5 ani. Și există, se înregistrează progrese în fiecare an, dar trebuie să continui mereu pentru că altfel nu va exista un progres continuu. Apoi, a mai fost o întrebare legată de codul deontologic. În organizația pe care o conduc acum, acum 10 ani, a existat această problemă. Ce fel de cod trebuie să ai ca să poți să cooperezi, să lucrezi cu noi în fiecare zi? Pentru că asta nu poți să spui oamenilor. Trebuie să simți că poți să împărtășești această experiență și nici asta nu este o sarcină ușoară. E foarte mulțumitor atunci când te ții de ea, dar trebuie să spun că ne-a durat 4 sau 5 ani înainte să pot spune că tot personalul din organizația mea are același cod etic. Este foarte dificil, dar uh, totuși nu e imposibil. Mulțumesc! Eh, eh, nu nu vorbeam de un cod intern de lucru, ci de codul deontologic al OLA față de interesele individuale ale unor persoane fizice sau juridice afectate de anchete. Oh, I'm sorry, then I misunderstood your question. Atunci înseamnă că am înțeles greșit întrebarea. Atunci când faci o anchetă, fie ea administrativă, fie uh, anchetă polițianească sau a parchetului, trebuie să te asiguri că tratezi oamenii așa cum trebuie. Există nenumărate drepturi pe care le au oamenii atunci când uh, sunt uh, obiectul unei anchete. Și trebuie să te asiguri că anchetele sunt realizate, sunt desfășurate astfel încât respectă codul și structura juridică care trebuie respectată pentru anumite anchete. Cred că acest lucru este extrem de important. Onorevole Andreasen. Mulțumesc, doamna Andreasen. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus multe, s-au dezbătut multe despre raportul între aspectele investigative, judiciare și alte ale OLAF, dar nu s-a vorbit nimic despre uh, detectarea cazurilor. Credeți că această detectare este un element fundamental al activității pe care OLAF trebuie să o desfășurare, pentru că niciun fel de anchetă nu poate fi declanșată dacă nu a existat anterior acest element de detectare, care a fost neglijat până acum în activitatea OLAF. Cum credeți că aici poate fi consolidată activitatea? Bineînțeles că trebuie să detectezi, să depistezi frauda înainte de a derula o investigație. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Cred că aproximativ 50% din investigațiile pe care Olaf le derulează în clipa de față pornesc de la informații care sunt furnizate Olaf. Eu cred că Olaf ar trebui din acest punct de vedere să aibă o atitudine, să-i spunem, proactivă Olaf trebuie să facă o analiză de risc, să vadă unde ar putea să apară fraude. Și eu cred că Olaf este o bună organizație pentru că în interiorul acestei instituții există echipe multiculturale, disciplinare, care dețin competența necesară, provin din diversele zone, există procurori, există oameni care au un background legal, economic și cred că acest lucru trebuie să-l ai când vrei să detectezi frauda. Cred că trebuie să te poți servi de toate metodele moderne pentru a combate frauda într-o manieră eficientă. Grazie, ringrațiamo la signora Gellenbrand. E pe... Mulțumim, mulțumim și doamnei Gellenbrand și am încheiat cu audierile pe ziua de azi. Și ne revedem mâine dimineața la orele 9.